I was here 10 minutes before. Dear colleagues, um... Dragi colegi, vom începe acum. Aș vrea să vă cer scuze, spune președintele. După cum știți, niciodată nu vine în întârziere. Domnule Engel, o să repet, niciodată eu nu vin în întârziere, dar azi am venit în întârziere pentru că am încercat să clarific voturile pentru săptămâna viitoare, care sunt foarte complicate. După cum mulți știți, și mă bucur să vă spun că săptămâna viitoare, la un moment, deci scuze domnului comisar care a venit cu 10 minute mai devreme, decât am înțeles. Scuze tuturor pentru întârziere. Înțeleg că domnul comisar trebuie să plece la 3 și jumătate, deci fără alte introduceri. Vreau doar să-l invit să înceapă. Rapid aș spune să le reamintesc colegilor că pe 27 septembrie Comisia a publicat o comunicare cu privire la rezultatele agendei privind migrația. Lucru pe care îl salutăm. Aș dori să-l rog pe domnul comisar să ne spună în special ceva despre Schengen și încă o dată cu scuze pentru întârziere vă dau cuvântul. Și apoi urmează dezbaterea <clears throat> până la ora 3 și jumătate când trebuie să plecați. Deci aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, distinși membri ai Parlamentului. Mai întâi aș vrea să-mi exprim mulțumirile pentru că îmi dați ocazia să vă prezint cea mai recentă comunicare privind migrația și -ul. Din păcate, nu avem decât mai puțin de o oră, dar în ciuda ordinii de zi încărcată și a preavizului redus pentru discuție, mi se pare esențial să facem un schimb de păreri cu dumneavoastră și sunt gata, dacă doriți, să revin la dumneavoastră, să continuăm discuțiile în legătură cu ambele subiecte atât de importante. Acum, în legătură cu migrația, e adevărat să afirmăm că am progresat mult și totuși mai rămân multe de făcut. Migrația va continua să fie subiect mulți ani de acum încolo, deci trebuie să fim pregătiți. E regretabil că a fost nevoie de o criză ca să adoptăm și să implementăm măsuri de solidaritate pe care acest Parlament le-a recomandat dintotdeauna. Dar lucrul important este să avansăm împreună, uniți și acum să avem o gestionare durabilă a migrației finalizând strategia noastră privind migrația. Orice criză viitoare ar trebui să găsească Europa mai bine pregătită, mai bine echipată. Elemente importante continuă să lipsească și mă refer aici la reforma propusă în legătură cu sistemul comun european în materie de azil, care a fost și rămâne una dintre prioritățile noastre. Trebuie să ne continuăm eforturile pentru a salva vieți, să îi apărăm pe copii implicați în migrație, să punem pe picioare căi legale sigure pentru a se ajunge în Europa, să ne protejăm frontierele comune externe, să combatem rețelele infracționale de traficanți și să avem legi eficace pentru returnarea celor care n-au dreptul de a rămâne în Uniunea Europeană. Luna trecută am adoptat un nou set de propuneri pentru a aplica pe deplin agenda privind migrația, concentrându-ne pe patru domenii în special. Reforma sistemului comun european în materie de azil, dezvoltarea căilor legale, o politică mai eficace privind returnările și dimensiunea externă, cadrul de parteneriat pentru migrație. În legătură cu reforma sistemului comun european în materie de azil, a venit momentul să trecem de la gestionarea crizei și mecanisme ad hoc. Avem nevoie urgentă de o soluție structurală pentru provocările cu care ne confruntăm în materie de gestionare a migrației un cadru viitor stabil, previzibil, pentru a avea echilibru just între solidaritate și responsabilitate, între eficacitate și echitabilitate. Știu că în comisia dumneavoastră veți vota săptămâna viitoare raportul doamnei Wikström. După cum am spus în repetate rânduri, contez pe un mandat solid din partea Parlamentului pentru a transmite un semnal la fel de puternic către Consiliu. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră de la toate grupurile politice pentru eforturile mari depuse pentru sprijinul și implicarea la acest dosar atât de important. Dacă atât de multe grupuri politice cu membrii care provin din diverse state europene, cu abordări diferite, experiențe diferite, reușesc să cadă de acord cu privire la prioritățile revizuirii Dublin, atunci Consiliul ar trebui să poată și el să facă acest lucru. Comisia și cu mine personal suntem gata să jucăm rolul care ne revine, să dăm dovadă de flexibilitate cu condiția ca principiile solidarității și responsabilității să fie respectate și niciun stat membru să nu rămână singur. Între timp, progresul trebuie să continue în legătură cu toate celelalte propuneri de reformă în materie de azil, iar statele membre trebuie să continue să dea dovadă de solidaritate cu Italia și Grecia. În legătură cu relocările, prioritatea noastră sunt de a intensifica, după cum spuneam înainte, căile legale. Relocarea ar trebui să devină cale referată pentru refugiați ca să primească protecție, mărind scara și tipul de căi legale pentru cei aflați în nevoie de protecție să nu se mai bazeze pe rețelele de traficanți, de infractori, să-și riște viețile pentru a obține protecție în Uniunea Europeană. Iată motivul pentru care am făcut o propunere pentru un cadru european de relocare în iulie anul trecut. Adoptarea preconizată acestui raport e în Comisia Libe mâine. Sunt gata să sprijin negocieri între colegiuitori pentru a facilita adoptarea rapidă a acestea. Între timp, după exercițiul de angajament lansat în iulie, Comisia a adresat un apel statelor membre să relocheze cel puțin 50.000 de oameni care au nevoie de protecție internațională până la sfârșit de octombrie 2019. Sprijinim acest obiectiv făcând disponibil o jumătate de miliard de euro. Contăm pe statele membre să facă angajamente ambițioase. Am primit unele vești încurajatoare deja, pe care sper să le pot confirma după Consiliul de Ministri Jai din această săptămână de vineri. Statele membre sunt încurajate să examineze căi pentru a stabili scheme private de sponsorizare, în care relocarea și sprijinul de integrare pentru persoanele în nevoie de protecție să poată să fie asigurate de către grupuri private sau organizații din societatea civilă. Am invitat EASO să coordoneze un proiect pilot de scheme private de sponsorizare cu statele membre interesate. Acum, în legătură cu migrația legală, știm că suntem un continent uh, care îmbătrânește cu lacune de forță de muncă în anumite sectoare cheie din economie, trebuie să deschidem căi legale și pentru alți migranți de care are nevoie economia Europei, pe lângă eforturile existente de ocupare de plină a propriei forțe de muncă. Migrația economică nu este și nu ar trebui să fie migrație ilegală. Comisia e gata în anul 2018 să coordoneze proiecte pilot specifice de migrație economică cu țări uh, terțe selectate și să dea sprijinul financiar necesar cu acele state membre care doresc să se implice în funcție de nevoile de pe piața muncii din statele membre respective, în paralel cu negocierile în legătură cu cardul albastru al Uniunii Europene, ca în curând să avem un canal mai ambițios și mai atrăgător pentru migranții de înaltă calificare. Și în acest sens mă bazez pe experiența <clears throat> raportorului. Domnul președinte Claude Moraes, înconjurat de o echipă excelentă de raportori din umbră, cu un mandat foarte solid ca să efectueze cu succes acest exercițiu de negociere. Nu putem <clears throat> rămâne cu status quo-ul actual. E nevoie de o politică mai eficace în materie de returnare. O politică credibilă în materie de migrație înseamnă și returnarea eficace a celor care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul nostru. Pentru asta e nevoie de eforturi mai durabile, atât în Uniunea Europeană, cât și în statele membre. Situația curentă în care mai mult de jumătate dintre deciziile de returnare nu sunt puse în aplicare ne subminează sistemul de azil și politica în materie de migrație. În acest context, în special, Agenția Europeană pentru Coastă de Frontieră și de Coastă ar trebui să preia coordonarea eforturilor noastre de returnare. Prin combinarea eforturilor, Uniunea va avea pârghii mai solide față de țările terțe pentru a asigura cooperarea lor în materie de readmisie și returnare. Comisia e gata de asemenea să evalueze dacă e nevoie de etape sau de pași suplimentari pentru a se ajunge la un sistem cu adevărat comun european în materie de returnare. Returnarea e un element pentru a preveni migrația ilegală cu mai mare eficacitate, dar n-ar fi suficient fără eforturile de promovare și consolidare a capacității statelor membre de a ancheta infracțiunea de trafic sau de contrabandă, pentru care un element cheie e schimbul de informații. Iată ce anul viitor vom propune un cadru comun și un mandat clar pentru personalul detașat în țări terțe în revizuirea regulamentului privind ofițerii de legătură în materie de imigrație, maximizând și potențialul rețelei ofițerilor europeni în materie de imigrație, ofițerilor de legătură care au fost desfășurați în țările prioritare. Dar combaterea infracțiunilor nu e suficientă fără a ne ocupa de factorii de atractivitate. Trebuie să obținem la nivelul Uniunii Europene o mai bună înțelegere a tuturor celorlalți factori. Prin urmare, Comisia se va consulta cu statele membre, cu alții actori pentru a înțelege mai bine acești factori și pentru a identifica și culege bune practici de elemente de descurajare. Asta se va face în cooperare cu autoritățile naționale și locale pe lângă cele răspunzătoare de subiecte de migrație, asigurări sociale, servicii fiscale și altele care se ocupă de cetățenii terți. În același timp, E esențial ca Uniunea Europeană să demonstreze solidaritate cu alte țări și să se ocupe de cauzele profunde ale migrației. 2,85 de miliarde de euro au fost uh, făcute disponibile până acum de către Fondul Fiduciar European pentru Africa, pentru stabilitate și pentru a ne ocupa de cauzele profunde ale migrației ilegale și s-au trimis persoane în 26 de țări din zona Saharei, lacului Chad, Cornul Africii și Nordul Africii. Noul plan de investiții externe face parte din contribuția Uniunii Europene la acest angajament. Se așteaptă să ducă la peste 47, 44 de miliarde de euro de investiții în țări din Asia și țările din vecinătatea apropiată până în 2020. O cooperare mai solidă cu țările terțe în legătură cu toate aspectele migrației este necesară, inclusiv acceptarea readmisiilor propriilor cetățeni care sunt în ședere ilegală în Uniunea Europeană. Aranjamente practice de returnare și readmise au fost finalizate cu unele țări de origine, în timp ce cu altele Uh, sunt negocieri în derulare. Acum, în legătură cu Schengen. Nu vreau să repet cât de important e Schengenul pentru integrarea europeană. Pentru că e o poziție comună a noastră tuturor. Ce am propus să adaptăm pe mai departe Schengen la provocările cu care se confruntă Europa și să-l facem și mai solid am propus o modificare țintită la Codul Frontierelor Schengen în legătură cu introducerea temporară a controlelor la frontierele interne în caz că statul membru se confruntă cu amenințări grave pentru ordinea publică sau securitatea internă. Așadar, am propus, pe de o parte, să modificăm limitele de timp prevăzute în regulile actuale, supunându-ne la același timp unui control mai riguros. Cu aceste noi elemente vom asigura că controlele la frontierele interne vor rămâne o măsură de ultimă instanță și că state membre învecinate sunt pe deplin implicate pentru a limita cât mai mult uh, posibil impactul asupra libertății de circulație atunci când astfel de controle se dovedesc necesare. În același timp, am adoptat recomandarea cu privire la modul în care se aplice cel mai bine regulile actuale în ce privește controlele temporare la frontieră. Vrem să ne asigurăm că până se finalizează discuțiile cu privire la amendamentul propus, actualele dispoziții din codul frontierelor Schengen sunt utilizate în mod adecvat. Această recomandare ne traduce interesul comun și solidaritatea dintre statele membre. O să mă opresc aici. Vă sunt la dispoziție, ascult observațiile dumneavoastră, întrebările pe care le aveți în acest prim uh, schimb de păreri. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Sunt mulți vorbitori care vor lua cuvântul, avem doar până la trei și jumătate timp și sunt subiecte mari, inclusiv dosare care sunt uh, dezbătute acum, Dublin, de exemplu. Îmi dați seama, conținutul este stufos. Vă rog să vă limitați la două minute, dacă e posibil. Aș fi foarte recunoscător, fiindcă așa vom avea timp să ascultăm răspunsul de la domnul comisar. Începem cu doamna Nețola. Mulțumesc, Claude. Domnule comisar, mulțumesc pentru prezentare în ceea ce privește comunicarea Comisiei cu privire la agenda europeană despre migrație. Mulțumesc încă o dată că ați venit aici și că aveți o atitudine atât de deschisă și de sinceră. Funcționarea spațiului Schengen înseamnă că trebuie să continuăm să consolidăm gestionarea frontierelor externe și să ne îmbunătățim uh, realizările la readmisie și returnări. Nu putem exista, cele două nu, nu pot să meargă decât mână în mână. Am mai spus-o, dar mi se pare că e un mesaj care trebuie transmis din nou și din nou, fiindcă altfel niciun cetățean nu va avea încredere în Schengen. Fără toate măsurile necesare pentru securizarea frontierelor externe, nu putem obține nimic și toate statele membre trebuie să respecte obligațiile. În ceea ce privește returnările, le-ați menționat, dar trebuie să ne descurcăm mai bine. Nu putem să avem echitate între statele membre dacă rata returnării rămâne scăzută. Rata returnării din 2014-2015 a uh, scăzut uh, până la 36% și dacă ar trebui să excludem returnările în Balcanii de Vest, ajungem la 27%. Sunt niște cifre care pentru mine și pentru mulți de la comisie sunt inacceptabile. Și atunci întrebarea mea, ce va face comisia dincolo de ceea ce ne-ați uh, spus deja pentru ca politica de returnare să se eficientizeze. Și în al doilea rând, în ciuda eforturilor noastre de a preveni și combate activitățile criminale ale traficanților pe întreaga rută, e vorba și de țări de origine, țări de tranzit, uh, intrarea pe teritoriul european, vedem cum traficul de migranți începe să fie o sursă devenit din ce în ce mai frumoasă pentru um, infractori. Să uh, ținem cont că 90% din migranții care ajung pe teritoriul nostru sunt aduși aici de traficanți. Cum uh, tratăm acest aspect? Viitoarele tendințe au rezultat foarte clar din raportul Europol-Interpol. Ce va face Comisia pentru a reacționa la așa ceva? Cu privire la Libia, baza de coastă europeană cooperează cu omologul uh, libian uh, în această dimineață, domnul Legeri a fost aici și ne-a vorbit, dar câtă încredere avem în operațiunile care au uh, loc uh, și care sunt întreprinse de grănicerii libieni? Credeți că totul se va intensifica în viitorul apropiat? Și ce se face, dacă se face ceva, cu partenerii libieni pentru a îmbunătăți condițiile migranților în Libia? Mulțumesc. Domnul Kirkos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Am întârziat, dar vreau să îi mulțumesc domnului Moraes pentru conferința organizată cu doamna McAvan despre hotspoturile din Grecia. Am aflat o grămadă de lucruri interesante. Spuneați că uh, UNHCR și-a exprimat uh, îngrijorarea față de sezonul rece. Am văzut uh, pozele celor care au uh, murit la Moria. Comisia Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru a oferi asistență și pentru a face presiunile necesare ca să nu mai vedem imaginile de anul trecut. Asta a pătat imaginea civilizației europene. Mai e și problema statutului sirienilor care ajung în Grecia au ajuns înainte de martie, uh, înainte de semnarea acordului cu Turcia. Ne puteți explica puțin uh, ce categorie, care categorii uh, aparțin acești refugiați? Mulțumim, domnul Coelio. Thank you, Chair. I will speak in Portuguese. Mulțumesc, voi vorbi portugheză. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc că sunteți aici și mulțumesc pentru observații. Mulțumesc că ne-ați uh, împărtășit îngrijorările dumneavoastră față de Schengen. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la Schengen și am spus-o de mai multe ori, cu mai multe ocazii. Propunerile Comisiei merg în direcția potrivită. Doresc de asemenea să vă felicit pentru faptul că ați creat agenda pentru migrație. Asta reprezintă un efort uriaș din partea Uniunii Europene în ceea ce privește gestionarea fluxului de migranți și de refugiați. Iată însă că lucrurile funcționează pe o premisă deloc de la sine înțeleasă, și anume, suntem capabili să manifestăm solidaritate. Comisia a răspuns pe bună dreptate la apelurile acestei instituții. Ar trebui să subliniem asta, însă, cum s-a mai spus, mai sunt lucruri de făcut. Sunt propuneri structurale care au fost înaintate ele sunt bune, dar mi se pare că ritmul este mult prea lent. Noua Agenție Europeană pentru Azil așteaptă încă aprobarea politică. Și mi se pare că adesea răspundem cu soluții ad hoc. Rezolvăm niște probleme urge urgente, dar atât. Avem ultima prevedere pentru 50.000 de oameni. E exact ceea ce vă spuneam cu deciziile imediate. Statele membre trebuie să fie de acord cu agenda aceasta pentru migrație și să o sprijine. Dacă e să avem niște propuneri de relocare, dacă vrem să avem, dacă Consiliul aprobă rapid agenția transfrontalieră și dacă vom reuși să avem o reformă a regulamentului de la Dublin, atunci da, mergem în direcția cea bună dar în continuare pentru mulți uh, din această instituție, inclusiv pentru mine, nu va fi deloc ușor să convingem statele membre să fie de acord, cât timp Consiliul este colegiuitorul. Mulțumesc. Eli Schlein are cuvântul. Sí, grazie, grazie multe, comisario de la... Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru faptul că sunteți aici în această după-amiază și ne vorbiți despre calendar. Lucrăm pe revizuirea regulamentului de la Dublin și știți prea bine că grupul nostru lucrează din greu pentru a se asigura că e respectat tratatul. Vorbeam despre solidaritate. Vorbeam despre faptul că Parlamentul European deja s-a referit la aceste probleme în raportul Chienghe și Mețola uh, în trecutul recent. Mi se pare că se pierde vremea. Mă tem că Parlamentul European nu poate adopta mă, mă scuzați, trebuie să adoptăm un mesaj puternic uh, față de revizuirea regulamentului de la Dublin ca să punem presiune pe Consiliu, să transmitem un mesaj puternic acolo. Trebuie depusă prima poziție, unde mesajul era foarte ferm. Era vorba despre partajarea poverii. E nevoie de implementarea unei proceduri permanente. Recent, CEJ a dat o sentință care susține propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește relocarea. Este rușinos să vedem cum uh, statele membre au băgat capul în nisip fără a mai face nimic. Uitați-vă la statistici. În 2016, doar în câteva luni, Canada a relocat 40.000 de indivizi pe teritoriul său. Noi am, ne-am luat angajamentul la uh, o peste 150.000 în 2 ani, însă iată că în 2015 uh, am reușit să relocăm 28.000 de persoane, doar 28.000. Eu chiar sper să reușim să adoptăm o poziție puternică și ambițioasă, în așa fel încât să putem insista din nou asupra acestui subiect, fiindcă știm prea bine că Blocajul este la Consiliu. Cunoaștem pozițiile naționale asumate acolo. Nu doresc să intru acum în detaliu, dar fac o pledoarie către Comisie. Gândiți-vă, vă rog, la prima agenda europeană de migrație. Nu cedați! Nu! Îi lăsați pe cei care vor să ne externalizeze frontierele să reușească. Mă îngrijorează foarte tare situația din Libia. Știu că nu sunt singura. Și comisarul ONU pentru drepturile omului este îngrijorat. La fel, am ascultat că și Consiliul Europei uh, cere guvernul italian uh, mai multe informații despre acordul cu Libia. Sunt jurnaliști care au uh, obținut informații despre implicarea miliției în ceea ce privește traficul de persoane. Temerea mea este că nu privim problema cum trebuie în uh, Libia. Înainte am vrut să avem condiții mai bune pentru cei în tabere. Am văzut imagini oribile cu condițiile de acolo. Și am vrut să ne asigurăm că cei din taberele libiene se bucură de condiții propice. Și am spus că doar după aceea va putea uh, interveni paza de coastă. Mie mi se pare că am întors lucrurile cu susul în jos și uh, este în detrimentul drepturilor fundamentale. Vă rog să țineți cont că avem doar până la 3 și jumătate. Doamna Haismanova are cuvântul acum. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за изложението. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Ați spus că e nevoie de efecte durabile pentru a avea o politică de returnare mai eficientă. Dar primim informații de la comisie și vedem care este procentajul returnărilor. Foarte scăzut. 36% pentru 2014-2015. 1,5 milioane de persoane mai sunt de returnat, dar încă nu s-a purces la această acțiune. Apoi, ne interesează și eficiența controlului la frontiere, dar uh, vedem că nu e optimă. E nevoie și de linii directoare, de orientări pentru returnări, pentru autoritățile naționale. Evident, ne întrebăm cum să îmbunătățim cooperarea și care, cum trebuie să arate noile parteneriate. Ar trebui să fie parteneriate cu Țările de origine. În uh, starea Uniunii, Juncker, domnul Juncker a spus că ar trebui să ne accelerăm eforturile. Doresc să știu cum uh, priviți dumneavoastră progresul returnării migranților ilegali. Care sunt cele mai mari dificultăți? Ați subliniat deja câteva dintre măsurile pe care intenționați să le aplicați. Însă, Credeți că vor fi suficiente? Frank Engel are cuvântul acum. Mulțumesc, Claude. Voi începe cu Schengen. Sunt foarte sceptic față de ceea ce a înaintat Comisia, din simplul fapt că nu cred că statele renunță la controlele idiote la frontiere. Le aplic, le aplic așa, din bardă. Și știm că nu vom prinde nici migranți, nici uh, teroriști așa la frontieră, dar uh, e foarte frumos să te poți lăuda cu ceva în fața legătorilor la nevoie. Trebuie să fim foarte stricți dacă este să trecem la noul sistem pe care îl propuneți în ceea ce privește condiționalitățile. Deci, uh, amenințarea trebuie să fie verificată și verifiabilă și dacă nu se întâmplă asta, trebuie să renunțe la aceste măsuri statele membre, după cum să renunțe și la câteva altele, cum ar fi eternele stări de urgență pe care le vedem pe aici, pe acolo. E politică simbolică și e politică reală și aici este mult simbolism. În ceea ce privește raportul pentru Africa, m-am întâlnit recent cu președintele Uniunii Africane, care printre altele mi-a spus așa – Uniunea Europeană ar face bine să se adune pentru ca noi să ne dăm seama ce schemă se aplică unde și de unde putem noi să obținem niște bani ca să atingem niște obiective concrete. Sunt fonduri pe care noi uh, le propunem pe, de exemplu, fondul pentru investiție externă, care nu este un fond fiduciar. E foarte greu de înțeles și pentru noi, deci e înțeles de greu și pentru africani. Chinezii au investit 40 de miliarde în Africa doar în 2016. Chiar și cu uh, efectul de pârghie pe care îl așteptăm noi uh, acum, obținem asta în 3 sau 4 ani. Nu asta se așteaptă Africa de la noi și nu asta va elimina problema la originea sa. Și în ceea ce privește căile legale, domnule comisar, cu cât vorbim despre coridoarele legale, cu atât Ungaria ne va spune mai mult că e șoroș la mijloc și să fim conștienți că în mijlocul continentului nostru um, există o campanie publică uh, adâncită în sloganuri și totuși știu că este singura cale de urmat. Chiar trebuie să deschidem coridoare legale pentru migrație. Dacă nu facem asta, uh, presiunea asupra celor care facilitează căile ilegale nu va scădea niciodată. Deci vă sprijin totalmente. Ar fi poate necesare câteva cifre dincolo de cei 50 de mii. Cât timp nu se ajunge la milionul acela uh, despre care se vorbește în Ungaria, în așa zisul plan Soros. Să vedem, spune domnul Moraes. Urmează Barbara Spinelli. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Avramopoulos. Voiam să menționez uh, scrisoarea pe care a primit-o guvernul italian de la președintele Curții pentru Drepturile Omului. Toate documentele adoptate de guvernul italian au fost, uh, au fost aprobate de Uniunea Europeană. Juncker a lăudat guvernul italian, însă iată că este această scrisoare referitoare la decizia din 2012 împotriva uh, programului italian de returnare. În primul rând, e vorba de faptul că situația din Libia nu este mai puțin periculoasă decât în 2012. Persoanele returnate uh, Uh, riscă tortura și tratamentul uh, inuman, în contradicție cu drepturile fundamentale ale omului. În al doilea rând, faptul că se petrec aceste evenimente în apele teritoriale ale Libiei nu absolvă Italia de respectarea unor cerințe ale Convenției pentru Drepturile Omului. Președintele curții își exprimă îngrijorarea pentru faptul că aceste persoane riscă să se întoarcă în niște condiții foarte periculoase în Libia. Și se vorbește și despre operațiunea de căutare și salvare de către ONG-uri. Toate operațiunile de salvare și căutare inclus, ă, trebuie să aibă loc în condiții de securitate maximă. Dar nu e cazul, fiindcă ONG-urile pur și simplu s-au, retras din Mediterana Centrală. Această scrisoare s-a, retras, s-a adresat Italiei, dar mie mi se pare cumva că se referă la întreaga Uniune Europeană. Uh, Cecil Chienghe. Grazie, Claude. Uh, ringrazio anch'io il Comisar. Mulțumesc, Claude. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru această comunicare. Vreau de asemenea să-i mulțumesc pentru ceea ce face împreună cu noi uh, zi de zi Știm cu toții că în aprilie 2016 Parlamentul European a votat uh, o abordare holistică cu raportul Metzola-Kienge. E vorba de o strategie cu niște puncte concrete, însă este foarte greu să fie pusă în aplicare din cauza atitudinii egoiste a statelor membre și din cauza unei astfel de atitudini este foarte greu să punem în aplicare unele puncte, deci nu putem să abordăm așa cum trebuie uh, migrația. În primul rând, canalele juridice. Dacă nu avem acest lucru, nu putem să facem asta. Nu mă refer uh, numai la cartea albastră, ci trebuie să explorăm și alte posibilități, pentru că oamenii recurg uh, întotdeauna întotdeauna la personaje dubioase pentru a obține ceea ce doresc. Țările sunt egoiste atunci când își închid frontierele și asta înseamnă că responsabilitatea cade pe umerii țărilor care se află în prima linie este foarte important să lucrăm în această direcție, să arătăm calea de urmat și trebuie să avem uh, uh câștig de cauză și cu uh, Consiliul. În ceea ce privește traficul cu uh, Libia, mă bucur că această comunicare spune că trebuie să uh, intensificăm protecția celor din Libia. Libia nu este o țară sigură. Oamenii trebuie să poată să plece din acea țară și trebuie să avem acorduri clare de admisie, mai ales cu țările uh, de proveniență, de origine ale uh, migranților. Trebuie să abordăm cauzele, trebuie să facem auzită vocea uh, Parlamentului. Am votat de recent mobilitatea și migrația. Ea va reflecta poziția Parlamentului în ceea ce privește o strategie comună cu țările africane prioritatea o constituie tinerii și uh, dezvoltarea. Închei. Acum, reforma regulamentului Dublin. A spus un uh, lucru uh, foarte concret. Revizuirea Dublin este veriga care lipsește în sistemul de azil. Să sperăm că Parlamentul European uh, va aborda și această provocare. Mulțumesc. Cred că este mult mai important să vorbim despre uh, cum putem uh, să facem țările să-și respecte angajamentele în baza Convenției de la Geneva. Uh, și noi vorbim despre închiderea frontierelor. Avem 60 de milioane de oameni care fug din țările lor în Liban, avem 1,3 milioane de refugiați, Turcia are 3 milioane și așa mai departe. Uh, dar uh, Uniunea Europeană în 2016 am uh, dat protecție uh, la 700.000 de persoane potrivit statisticilor. E foarte bine că am făcut lucrul ăsta. 445 de mii au fost în Germania, mai bine de jumătate, deci s-au uh, dus în Germania. Dar uh, pe cap de locuitor, de fapt, uh, Suedia este țara care a primit circa 700 de refugiați la 1000 uh, de locuitori, în vreme ce Polonia a, primit 10 tot la o mie de uh, locuitori. Este interesant de văzut uh, cum comisarul Avramopoulos o să reușească să facă toate țările să meargă în aceeași direcție și să procedeze la fel. Sigur, e vorba de mm, uh, rutele de migrație legale, nu numai pentru cei cu calificări superioare trebuie uh, să avem căi legale și pentru cei care nu au uh, calificări uh, de vârf. Pentru că migranții or să vină în continuare chiar dacă încercăm să-i dăm afară cât mai repede cu putință. Însă trebuie să existe rute care să le permită să vină în Europa în mod legal. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru prezentarea aprofundată a ceea ce face Comisia, a ceea ce faceți personal. În ceea ce privește Grecia, știm că programul de relocare s-a încheiat în septembrie. A fost uh, mulțumitor, da, însă poate că ați auzit uh, că de curând aceste fluxuri au uh, început să crească, deși avem acordul UE-Turcia. Uh, Asistăm la o creștere a fluxului de migranți, de refugiați către Grecia. Aș vrea să știu ce face Comisia Europeană sau Comisia Europeană împreună cu guvernul elen pentru uh, relocarea după ce uh, planul anterior s-a încheiat pe 26 septembrie. Ministrul Elen uh, pentru migrație a spus ieri că vor exista cinci noi centre unde se va uh, face identificarea persoanelor care uh, vor putea să uh, rămână în aceste centre. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vreau să vă mulțumesc pentru întrebări. Unele din uh, uh întrebări uh, merg în același uh, sens și am să uh, încerc să le dau un răspuns diversificat. Uh, întrebarea care mi-a fost adresată la început. Sunt de acord, strategia noastră trebuie să fie una cuprinzătoare. Uh, Asta am tot spus de la bun început. Vreau să adaug că vom raporta periodic în legătură cu progresele realizate. După cum știți, nu numai că veghem ca granițele europene și poliția de frontieră, paza de coastă să ne susțină în aceste operațiuni, însă îndemnăm statele membre să utilizeze în mai mare măsură și mai bine uh, capacitățile de care dispun. Domnule Kirkos, pentru că mi-ați adresat o întrebare în greacă, o să răspund în greacă. În primul rând, dați-mi voie să spun că sunt de acord cu comentariul dumneavoastră Imaginile pe care le-am văzut anul trecut uh, sunt imagini pe care nu vrem să le mai vedem uh, din nou. În timpul contactelor pe care le-am avut în Atena cu guvernul și cu miniștrii de resort, mi s-au dat asigurări că toate măsurile au fost uh, întreprinse și asta înseamnă că chiar dacă vremea se înrăutățește, Uh, situația uh, în insule va fi în regulă. Trebuie să avem uh, condiții decente, umane. Trebuie să subliniez, Uniunea Europeană va acorda în continuare asistență, de aceea sper că nu vom vedea o repetare a acestor imagini. Ați pus și alte întrebări. Ați întrebat în legătură cu deciziile privind relocarea. Așadar, E vorba de solicitanți de azil care îndeplinesc criteriul 75%. Poziția statului membru este foarte clară. nu îi vor reloca pe cei care au sosit pe insulele Elene după, acord, după semnarea acordului UE-Turcia acei migranți care au sosit uh, în uh, Grecia după 20 uh, martie 2016 vor cădea sub incidența declarației UE-Turcia. Consiliul de Stat din Grecia a adoptat o hotărâre recent potrivit căreia Grecia uh, poate să respingă uh, doi sirieni uh, care pot să fie returnați în Siria, în Turcia, mă scuzați, pentru că Siria este considerată a fi Turcia este considerată a fi o țară sigură pentru sirieni. Sigur că fiecare caz trebuie examinat uh, separat și trebuie să se dea asigurări că toate garanțiile sunt respectate. Implementarea rapidă și constantă a acestui acord va uh, duce la o scădere uh, progresivă a cifrelor și așa va fi situația și uh, pentru cei care vin în mod ilegal pe insulele grecești. Prioritatea noastră este să existe canale uh, legale de migrație și știm că statele membre se vor angaja uh, să facă relocarea potrivit, relocarea potrivit normelor. Asta înseamnă că sirienii uh, aflați uh, în uh, Turcia, dar uh, și în Iordania și în Liban, vor putea să urmeze căi legale către Uniunea Europeană fără să plătească bani traficanților și organizațiilor ilegale. Asta înseamnă că nu își vor mai risca viața pentru a ajunge în Uniunea Europeană, ceea ce este cel mai important. Bun. Toate elementele reformei ale sistemului comun de azil uh, european trebuie uh, să fie finalizate și trebuie să intensificăm eforturile și activitatea în acest sens. O să repet că prioritatea dumneavoastră este să finalizați reforma sistemului european de azil și în acest uh, sens uh, susținem președinția estonă uh, să găsească de urgență un compromis acceptabil pentru statele membre care să garanteze că niciun stat membru nu va rămâne singur într-o criză viitoare. Multe elemente ale acestui pachet sunt interrelaționate, deci sunt legate și de regulamentul Dublin. Știu că această comisie va vota raportul uh, uh, săptămâna viitoare, așa cum a spus doamna Wickstrom. Așa cum am spus-o în repetate rânduri, un mandat uh, puternic din partea Parlamentului va transmite un semnal puternic Consiliului. În ceea ce privește cele spuse de doamna Slain, suntem de acord și vă reamintesc că decizia Consiliului privind relocarea se aplică până s-a aplicat până 26 septembrie 2017. Obligația de relocare continuă pentru cei eligibili care au ajuns în Italia înainte de data respectivă. Am încurajat toate statele membre să asigure uh, aplicarea eficientă după uh, 26 septembrie. Nu putem să lăsăm Italia și Grecia singure ca să facă față acestor uh, dificultăți. Dar hai să vedem și partea bună a lucrurilor. Relocarea devine un succes. Trebuie să vedem 90% de cereri depuse deci 90% din cerele depuse de Grecia și Italia au fost cazuri de relocare încununate de succes am relocat mai bine de uh, 33 uh, de uh, mii uh, de oameni. Prin implementarea acestui plan am reușit să uh, clădim încrederea în statele membre și uh, să creăm echipe europene care au gestionat împreună criza europeană. Mulți dintre dumneavoastră au întrebat în legătură cu Libia. Proiectul în curs, uh, susținerea ICNUR uh, și a Organizației Internaționale a Migrațiilor uh, este o prioritate pentru a asigura un impact maxim. IGNUR-ul și Organizația Internațională pentru Migrație trebuie să de, desfășoare personal în Libia și nu este ușor. Sunt probleme mari de securitate acolo. Este important ca autoritățile libiene să uh, fie mai cooperante uh, față de cele două organizații menționate. Să dea personalului acestora un acces uh, sigur tuturor centrelor și punctelor de demarcare și să gestioneze migranții în funcție de recomandările făcute de cele două organizații. Comisia a acceptat să financeze cu aproape 46 de milioane de euro proiecte eh, care vor fi implementate de uh, Italia. Ceea ce uh, o parte a acestor bani va ajuta autoritățile libiene să controleze mai bine uh, frontiera sudică a țării. În momentul de față discutăm cu autoritățile uh, italiene organizarea unei uh, vizite la fața locului uh, în momentul în care vor fi condiții de siguranță care să pregătească această componentă a proiectului. Între timp, evaluăm modul în care putem uh, să sporim prevenirea trecerii ilegale a frontierei sudice a Libiei. până la uh, rezolvarea situației să ofere sprijin prin uh, OIM. În plus, de îndată ce Ignorul va putea să înceapă acest uh, program, probabil luna aceasta, Uniunea Europeană va susține evacuarea de urgență din Libia a unui număr cât mai mare de uh, refugiați a căror statut uh, este recunoscut și anume uh, că sunt uh, într-o uh, situație periculoasă acolo. Da, am răspuns întrebării dumneavoastră. Sunt uh, sigură că mă ascultați. Ceea ce ați prezentat este imaginea pe care mulți europeni o au percepția asupra uh, controlului la frontierele uh, interne. Unii sunt foarte uh, preocupați de provocările de securitate și trebuie să îi înțelegem. Am încercat să echilibrăm lucrurile în măsura posibilului și n-a fost deloc ușor cu propunerea noastră. Vizăm să asigurăm ca controlul la frontierele interne rămâne o măsură de ultimă instanță și că statele membre învecinate sunt implicate pe deplin pentru a limita uh, impactul asupra libertății de uh, circulație. Dacă asemenea închideri de uh, frontiere devin necesare. Acum, uh, relocarea și uh, migrația legală. Trebuie să dezvoltăm în continuare abordare cumprinzătoare a migrației pentru a uh, înlocui fluxurile ilegale și de necontrolat cu o migrație legală. În acordurile de cooperare cu terțe țări, uh, migrația legală va deveni o uh, componentă, o temă uh, importantă. În acest context, am propus ideea de a lansa în strânsă colaborare cu statele membre și cu respectarea competențelor naționale ale acestora, precum și nevoile propriilor lor piețe și economii, proiecte uh, pilot uh, privind migrația legală cu terțe țări, proiecte care să fie susținute financiar de Uniunea Europeană. Uh, în Africa am ținut cont de cererile acestora și uh, analizăm modalitățile de realizare cu statele membre. Relocarea, așa cum am spus, de la început, în remarcile introductive, este foarte importantă. Prioritățile geografice uh, din planul de acțiune cu măsurile de susținere a Italiei uh, reduc uh, presiunea asupra părții mediterane și intensifică solidaritatea. Uh, trebuie să avem în vedere planul IGNUR pentru un mecanism temporar pentru evacuarea temporară uh, a migranților din Libia. Relocarea din țări, cum ar fi Nigeria și Chad, uh, vor fi importante. Cooperarea noastră cu Nigeria funcționează foarte bine, cu Chadul avem încă câteva probleme. Trebuie să arătăm partenerilor noștri că suntem în măsură să gestionăm împreună fluxurile migratorii Și acum uh, o să mă întorc uh, la uh, limba mea, deoarece întrebarea mea a fost adresată în greacă. O să repet încă o dată că prioritatea noastră este să relocăm pe toți cei care sunt eligibili pe baza acestor două decizii. Totuși, nici Grecia și nici Italia nu vor rămâne singure să se descurce. De la bun început am ajutat aceste două țări care uh, sunt supuse unor presiuni foarte mari și vom continua să facem acest lucru. Comisia Europeană îi va susține atât economic cât și operațional și vom susține planurile de relocare. De asemenea, vom uh, publica periodic un uh, uh, raport privind progresele realizate. Vă asigur că am auzit mesajele, multe mesaje din partea statelor membre. Noi împărtășim îngrijorările în ceea ce privește situația migranților. Sunt și îngrijorările noastre, indiferent unde se află aceștia pentru că în Libia, în Libia prioritatea noastră, așa cum am spus-o adinaur, este uh, ca uh, organizațiile pe care le-am menționat să-și poate să-și desfășoare personalul uh, în Libia și să ajutăm pe cei care doresc să se reîntoarcă în propria țară. Și, uh, într-adevăr, este treabă de făcut, asta trebuie să recunosc. Sper că uh, vom avea ocazia să mai discutăm. Uh, cred că am răspuns la uh, toate întrebările, domnule președinte. Însă sunt gata să mă întorc ori de câte ori considerați că un plus de cooperare este necesar. Și o să închei exprimând încă o dată și chiar spun uh, din toată inima acest lucru. Uh, vă sunt recunoscător pentru susținerea uh, dumneavoastră în anul ce a trecut. Mulțumesc pentru susținerea Parlamentului European fără a face aluzie la alte instituții. Cred că dacă Consiliul uh, ar fi uh, uh, fost la fel de cooperant ca și Parlamentul, cred că lucrurile ar fi fost ar fi stat mai bine. Mulțumesc. <clears throat> Nu știu dacă merit laudele dumneavoastră. Avem un alt comisar care bate la ușă ceea ce înseamnă că suntem ocupați și apreciez foarte mult timpul uh, consacrat nou și faptul că veniți frecvent. Mulțumesc încă o dată. <clears throat> Colegii să știe că ne întâlnim cu dumneavoastră și în alte forumuri, uh, la conferința președinților, la clastere și așa mai departe. Multă mulțumire. <clears throat> E la ușă și un alt comisar acum question. Uh, is Thanks. colleagues, the next item we can take it. The commissioner is here. Dragi colegi, trecem la punctul următor. Domnul comisar e aici. Nu plecați de la locurile dumneavoastră ca să putem începe.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 Um, Dragi colegi, începem punctul 10 de pe ordinea de zi, dacă toată lumea e gata. Avem o prezentare din partea Comisarului pentru Uniunea Securității, Sir Julian King. Pe 13 septembrie, Comisia a prezentat mai multe documente legate de recent adoptatul un pachet de securitate cibernetică, reziliență, rezistență, cibersecuritate pentru Uniunea Europeană. Comisia noastră interesată de aspecte legate de securitate internă a Uniunii, lupta împotriva criminalității cibernetice, protecția datelor, alte aspecte înudite și ne bucurăm foarte mult să-l avem pe comisarul King alături de noi. Tocmai <clears throat> a prezentat un raport în Comisia care se ocupă de terorism. Îi mulțumim că a găsit timp să vină aici să ne facă și nouă un raport la Comisia Libă. Există și documente de context, inclusiv comunicarea legată reziliența, descurajarea, apărarea și alte documente despre care va vorbi domnul comisar. Sir Julian, mă bucur că sunteți aici și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru invitații. Le mulțumesc celor care sunt aici. O doză dublă de comisari Avramopoulos și King. Devotamentul față de datorie pe care îl manifestați merită subliniat. Mă bucur să am ocazia să vă vorbesc despre securitatea cibernetică. Sunt mai multe prezentări în derulare acum. Sunt diverse comisii parlamentare cu roluri importante de jucat în această muncă colectivă. Dar mm, am dorit mult să vin la dumneavoastră la Comisia Libe să vă vorbesc despre acest subiect, pentru că eu cred că dumneavoastră vă revine un rol foarte important împreună cu alte organizații ale Parlament și nu cred că e vorba doar despre subiectul pe care vă concentrați de combaterea criminalității cibernetice, ci există un set de chestiuni mai generale legate de securitate centrale pentru activitatea Comisiei Libe. Vă mulțumesc pentru timpul consacrat, pentru implicarea dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Știți, pentru că n am mai referit la asta, că avantajele uriașe într-o lume tot mai interconectată, în diverse căi și feluri, vin împreună cu unele riscuri și probleme pe care le pune această interconectare. Dacă nu recunoaștem acest lucru și nu facem ceva pentru a contracara problemele, pentru a mări securitatea în spațiul cibernetic, riscăm să subminăm credibilitatea <clears throat> acestei interconectări, uh, soarta cetățenilor sau încrederea lor în ceea ce ar trebui să fie o parte importantă a viitorului. E un efort extrem de important în sine și din cauza implicațiilor mai largi. Mă bucur foarte mult că împreună cu alți comisari lucrăm împreună pentru a încerca să punem în discuție unele subiecte cu statele membre, cu Parlamentul pentru a încerca să definim o cale de urmat în legătură cu aceste subiecte. Nu plecăm de la zero. Exact o strategie privind uh, securitatea cibernetică în 2013, securitatea sistemelor informatice, o directivă de resort care e în vigoare, care s-a bazat pe asta, cerând serviciilor critice esențiale pentru societate să fie aparate în mod adecvat, dar natura problemelor legate de cibersecuritate evoluează extrem de rapid Iată de ce ne-am gândit că e momentul <clears throat> să examinăm unele dintre aceste chestiuni din nou, să le dezbatem cu dumneavoastră. Internetul lucrurilor înseamnă zeci de miliarde de dispozitive care se pot conecta online. Există și avantaje, dar unii pot să le utilizeze pentru a încerca să ne facă rău. Amenințările cibernetice au un caracter tot mai strategic cu capacitatea de a pune în pericol infrastructura critică și chiar de a ridica um, subiecte legate de instituțiile democratice, efectul de contaminare din lumea informatică în operațiunile de afaceri de importanță deosebită în diverse sectoare. În documentele pe care le-ați primit, uh, prezentăm dimensiunea problemei. Din 2016, peste 4.000 de atacuri zilnice care cer răscumpărări, o creștere de câteva ori față de anii trecuți. Acestea au arătat ce impact mare îl poate avea activitate. Au fost 150 de țări afectate la un singur atac. <clears throat> Având în vedere dimensiunea problemelor, noi propunem s-au propus luna trecută un set de măsuri pentru a consolida reacția colectivă pe trei piloni, după cum am spus președinte, reziliența, descurajarea și apărarea. În toate domeniile respective, nevoia de conlucrare în întreaga Uniune Europeană și o cooperare internațională mai largă. E un subiect drag Parlamentului, știu, la sesiunea din Strasburg uh, s-a dezbătut acest subiect în baza unui raport privind infracționalitatea cibernetică știu că știți cât de importante sunt progresele în acest sens. Primul dintre cei trei piloni, reziliența. Trebuie să devenim mai rezilienți, mai greu de atacat în mod colectiv, să reacționăm mai rapid când au loc atacuri. Ca parte a pachetului, Comisia propune să creeze o agenție europeană mai puternică de cibersecuritate pe baza ENISA pe care o cunoașteți bine, cu noi competențe și responsabilități, cu noi resurse pentru a spori protecția colectivă și a asigura reacții coordonate la atacuri când se produc. Punctul de pornire este evident uh, această directivă, dar trebuie să trecem în revistă cum funcționează și că trebuie să extindem acest gen de protecție dincolo de sectoarele critice prevăzute în legislația existentă și la alte sectoare în care sunt în pericol, începând cu administrația publică, inclusiv uh, spitalele. Echipele de reacție la incidente legate de calculatoare că funcționează și au resursele necesare. Agenția pentru Cibersecuritate ar trebui să joace un rol <clears throat> și în implementarea unui cadru de certificare la nivel european pentru a asigura că securitatea e integrată în noile produse și servicii, așa numita Security by Design. În baza propunerii, agenția ar contribui la zeci de miliarde de noi produse conectate care să fie suficient de reziliente pe plan cibernetic înainte de a fi comercializate și după aceea <clears throat> pe măsură ce imaginea amenințării evoluează. Cadrul trebuie să promoveze noi scheme de certificare europene, noi proceduri. Pe baza ce avem deja, există niște scheme bune deja pentru a crea un set cuprinzător de reguli, cerințe și standarde paneuropene astfel încât uh, cumpărătorii, cetățenii să știe ce dispozitive, în ce dispozitive poți să aibă încredere dintre cele conectate, iar producătorii acestor produse să poată utiliza securitatea ca marcă de calitate, ceva care să definească produsul care e pus pe piață. Deci legile și reglementările sunt importante, dar la fel de importantă e cultura. În 90% uh, sau 95% din atacurile reușite e ceva care are de-a face cu interacțiunea umană cu tehnologia. Deci cibersecuritatea începe de acasă cu igiena cibernetică. Parole sigure, verificarea attachmenturilor. Nu e știință de vârf, dar fiecare lucru trebuie tratat cu seriozitate, să ajutăm pe oameni ca fiecare să-și asume responsabilitatea. Dar și firmele, organizații din sectorul public ar trebui să adopte programe de cibersecuritate pe baza riscurilor, să le actualizeze pentru a reflecta schimbările din peisajul <clears throat> Reziliența înseamnă și oameni cu competențe adecvate care să fie la nivelul inovației. Există lacune, discrepanțe estimate la 350.000 de oameni lipsă până în 2022. Credem că domeniul cibernetic trebuie să fie integrat, prioritizat în educație, în programele de învățământ. E un fapt al vieții în prezent că mulți producători europeni depind de dobândirea de tehnologii critice din afara Uniunii Europene. Vrem să încurajăm și capacitățile industriale europene. Am făcut un prim pas, după cum știți, mulți dintre dumneavoastră, cu parteneriatul public-privat în materie de cibersecuritate, care o să mobilizeze, sperăm, 1,9 <clears throat> miliarde de euro de investiții până de acum până în 2020, dar în SUA cheltuiesc 17 miliarde de dolari în acest an. Deci eforturile noastre încă nu se pot compara cu scara amenințării. Vrem să facem mai mult, propunem cu o rețea de competență de cibersecuritate europeană pentru a consolida acesta în întreaga Europa și împreună cu ea un nou centru de competențe și cercetare în materie de cibersecuritate ca centru pentru toate aceste activități de cercetare pentru a sprijini companiile europene. Vom prezenta o propunere anul viitor, bazându-ne pe o fază de pilot care va începe foarte curând. Consolidarea rezilienței înseamnă și capacitatea de a răspunde când se întâmplă lucrul cel mai rău. După cum au arătat atacurile recente, o parte a arhitecturii există, dar e nevoie de eforturi suplimentare. Deci avem un manual, un tipar de reacție la astfel de incidente transfrontaliere în situații de criză pe care trebuie să le testăm, să le validăm împreună cu statele membre și alți factori implicați. <clears throat> să ne facem mai greu de atacat e un alt element important ca parte a răspunsului. Trebuie, de asemenea, să avem elemente de descurajare credibile pentru potențialii atacatori, indiferent dacă sunt infractori, actori statali sau non-statali uneori. În propunerea comisiei, după cum, -am, cum am realizat-o, ne-am concentrat este a mări șansele ca cei care fac astfel să fie prinși și pedepsele să fie pe măsură și descurajatoare. E deci vorba de detecție, trasabilitate, anchetare și punere sub acuzare. Sectorul privat, uh, ocupând atât de mult din spațiul cibernetic, trebuie să consolidăm cooperarea cu sectorul privat în acest sens capacitățile de aplicare a legii trebuie să țină pasul cu tehnologia. Propunem așadar intensificarea cooperării și schimbului de expertiză în legătură cu știința criminalistică cibernetică, consolidarea Europol tot ca centru, ca hub pentru cartea de ciberatacuri. Există provocări pentru a avea acces la probele digitale de mare relevanță, în special în acest domeniu. Deci vrem să întreprindem acțiuni pentru a contracara, pentru a elimina unele bariere, pentru a avea acces la aceste probe, pentru a utiliza cu succes astfel de dovezi în punerea sub acuzare. Serviciile digitale, fluxul de date sunt prin definiție transfrontaliere. Activitatea închetatorilor și procurorilor e în continuare în contexte naționale, trebuie să facem ceva în acest sens, deci împreună cu doamna comisar Jurova vom face diverse propuneri la începutul anului viitor în legătură cu facilitarea accesului la probele electronice, inclusiv uh, lupta împotriva criminalității și atacurilor cibernetice. Am mărit capacitatea de a pune sub acuzare și a sancționa anumite forme de ciberinfracționalitate, <clears throat> abuzuri sexuale împotriva copiilor, trebuie să tragem învățăminte și să adăugăm acțiuni în alte domenii. Propunem să ne ocupăm de fraude legate de plăți, care devin tot mai mult o infracțiune <clears throat> digitală. Sugerăm să extindem domeniul de aplicare pentru a acoperi frauda pentru toate tranzacțiile de plată, inclusiv tranzacții prin monede virtuale. <clears throat> Propunem de asemenea reguli comune în ce privește nivelul sancțiunilor, să clarificăm mm, aspectele legate de competențe pentru statele membre pentru ca infracțiunea transfrontalieră să poată fi pusă sub acuzare ușor. De asemenea, să intensificăm reacțiile politice la atacuri prin capacitățile de apărare ale statelor membre în egală măsură. <clears throat> E un element clar de apărare implicat aici. Prin urmare, vrem să lucrăm cu statele membre să explorăm domeniul de aplicare pentru Fondul European de Apărare, care să finanțeze proiecte pentru consolidarea apărării și capabilităților cibernetice de apărare. Și, în fine, să mărim procesele internaționale, să convenim cu la norme și standarde de comportament statal, organisme, competențe în spațiul cibernetic. După cum am mai spus puțin și mai devreme, Consiliul de Afaceri Externe a tras concluzia în luna iunie Ah, că e nevoie de un instrumentar internațional ah, de cibersecuritate cu diverse posibile măsuri de contracarare împotriva celor care comit acte de agresiune împotriva noastră până la sancțiuni. Într-adevăr, mai mult ca oricând, trebuie să lucrăm cu parteneri internaționali cheie în legătură cu această agendă. E o agendă la care trebuie să facem efort în continuare la ONU pentru a încerca să avem sprijinul cel mai larg posibil, inclusiv reziliența vecinilor și a țărilor terțe pentru a mări nivelurile de cibersecuritate pe plan mondial, dar de asemenea să terminăm acțiuni pentru a aprofunda cooperarea cu NATO, un domeniu în care declarația comună UE-NATO semnată la Varșovia anul trecut uh, prevede diverse ambiții pe care trebuie să le realizăm. Cred că am făcut niște progrese utile, inclusiv pentru prima dată personalul NATO și UE a organizat împreună și a efectuat exerciții împreună. Vreau să sprijin aceste idei și cu ajutorul și dumneavoastră să vedem dacă putem merge mai departe pentru a îmbogăți pe mai departe abordările fiecăruia începește reziliența și contracararea amenințărilor cibernetice și de altă natură. Pe 28 septembrie, Comisia a adoptat și o comunicare legată de uh, contracararea conținutului ilegal online și vreau să mă refer puțin și la acesta pentru că se leagă de același de probleme. Această comunicare fixează liniile directoare și principiile pentru platformele online pentru a spori prevenirea, detectarea și uh, înlăturarea proactivă a conținutului care incite la ură, violență și terorism online fixăm o serie de garanții importante pentru a ne asigura de protecția drepturilor fundamentale diferite. Și un comentariu astăzi, așa cum s-a mai discutat, nu vrem să spunem ce este legal sau ilegal, nu despre asta este vorba. Asta o facem în legislatura, în, mă scuzați, în legislația separată, dar uh, Există platforme online bine cunoscute unde terorismul este glorificat sau oamenii sunt instruiți despre cum să comită acte de terorism. Și acolo unde aceste lucruri sunt ilegale, trebuie ca uh, întreprinderile să își asume răspunderea. Această primă comunicare este un prim pas și apoi totul va depinde de felul în care platformele răspund. O să monitorizăm progresul cu atenție pe parcursul anului. Iar la începutul anului viitor vom face o analiză dacă s-a făcut suficient progres pe marginea acestor probleme sau dacă avem nevoie de acțiuni ulterioare, inclusiv rezervându-ne dreptul de a propune legis legislație complementară față de um, ce există deocamdată în vigoare. Stimați eurodeputați, primele elemente ale pachetului ambițios, să zic eu, pentru cibersecuritate, sunt aici, împreună cu voastră, împreună, le-am elaborat împreună cu mai mulți comisari. Vă stăm la dispoziție în această comisie și în celelalte comisii competente pentru a progresa cum doriți dumneavoastră. Așa cum am mai spus, mai sunt propuneri în lucru, mai ales în ceea ce privește dovezile electronice, e-evidence. Această propunere va veni la anul și împreună toate contribuie la atingerea unui obiectiv strategic general, și anume acela de a consolida rezistența cibernetică, în așa fel încât să ne ocupăm de noile provocări din acest domeniu. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Julian, foarte mult, spune președintele. Haideți să dăm cuvântul membrilor. Mai întâi, Roberta Mezzola de la uh, PPE. Mulțumesc, domnule comisar. Ce, îmi cer scuze dacă trebuie să plec după ce vorbesc trebuie să fiu în două locuri deodată. O să vă urmăresc de la distanță. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, din nou, și pentru muncă. Și inițiativa de a îmbunătăți cadrul de protecție în fața atacurilor cibernetice. Modus operandi se diversifică și este o mare provocare pentru securitatea noastră. Ne-ați spus-o mereu și mereu. Toată lumea e afectată, indiferent, ne este afectat stilul de viață și ne este testată uh, infrastructura critică. Și apare și tehnologia 5G. Riscul va crește, deci trebuie ca autoritățile noastre să fie bine dotate în așa fel încât să fie cu un pas înaintea infractorilor, cei care vor să ne atace sistemele. În numele PPE-ului salutăm pachetul de cibersecuritate. Nu voi intra în toate detaliile, doresc doar să uh, salut faptul că cereți ENISA cu mandat permanent de a oferi asistență statelor membre pentru a preveni și uh, răspunde la atacurile cibernetice. Aceste sarcini trebuie să fie compatibile cu alte agenții europene care să primească resursele necesare în așa fel încât să poată construi capacitățile necesare să facă față uh, poverii muncii. Salutăm și propunerea pentru combaterea fraudei. E extins uh, domeniul uh, fraudelor. E vorba aici de toate tranzacțiile de plată, inclusiv tranzacțiile cu moneda virtuală. Criptomonedele devin uh, norma și acesta este un mare pas înainte. E o direcție pe care am vrea să o vedem dezvoltată pe mai departe cadrul de răspuns la crizele cibernetice ne permit să o avem o reacție la unison, la nevoie. E important să vedem ce se întâmplă cu detectarea, anchetarea, ă, condamnarea ă, criminalității cibernetice. Statele membre trebuie să-și sporească efortul de coordonare în a combate asemenea acte penale pentru a-i proteja pe cetățeni, pe copii în special, sistemele informatice, antre, mediul antreprenorial și infrastructura. Trebuie să cuprindem și înlăturarea eficientă a conținutului ilegal de către service provider cu notificare. Mulțumesc! Dragi colegi, avem până la patru jumătate, deci două minute vă rog frumos. Birgit Stipel. Domnule King, mulțumim pentru această a doua reuniune aici la Parlament pentru a vorbi despre subiecte importante. Pot să subliniez multe lucruri menționate deja, dar mă voi limita la două exemple mici la care adesea nu ne gândim. Mulți cetățeni pur și simplu nu știu ce se întâmplă în lumea digitală. Downloadează aplicații pentru că sunt interesante și cred că le place, dar nu știu ce se întâmplă cu acestea. Unii nici nu știu că se face trekking, unora nu le pasă de către cine se face și în ce scop. Și nu se gândesc că poate că odată cu aplicația primesc și un virus. Poate că este o chestiune privată, dar într-o bună zi poate le vine și o idee acestor persoane. Unii poate că vin uh, la muncă cu datele personale pe un stick și așa se face că introduc un virus într-o infrastructură destul de uh, serioasă. Ne pasă de asta? Nu prea. Și aș vrea să adaug că dacă e să discutăm despre cibersecuritate, Trebuie să sensibilizăm populația în statele membre. De ani de zile ne chinuim să facem asta. Chestiunea competenței media trebuie să ne preocupe. Doresc să mai adaug un element sau să menționez un exemplu minuscul. Discutând despre securitatea datelor, este și tehnologia refit. Și într-o zi eram la supermarket nu aveam destul, destui bani la mine, așa că mi-am luat uh, cardul și l-am băgat în uh, consola respectivă. Însă mi s-a spus că nu mai e necesar să uh, bag cardul în consolă, ci doar trebuie să îl flutur pe lângă consolă. E frumos, e ușor, dar în același timp infractorii au uh, posibilitatea să îmi uh, citească datele stând undeva în jurul meu doar așa că eu am uh, cumpărat acest mic device ca să-mi bag cardul în, ca să pun cardul în el, ca să blochez uh, uh, acest tip de fraudă. Sunt lucruri mărunte la care trebuie să ne gândim, pentru că, iată, din trecut știm că atunci când avem de face cu criminalitatea organizată, nu mai e vorba doar de trafic de persoane, trafic de droguri, nu! În trecut noi credeam că sunt niște uh, infracțiuni mici care se petrec uh, doar pe aici pe acolo, dar ele devin obiectul uh, marilor organizații criminale. Să nu pierdem asta din vedere. Da, și eu am instrumentul ăla cu căptușala roșie. Chiar recomand Refit. Sunt paranoic și de-aia am eu așa ceva. Comisarul spune că nu are, dar îi uh, recomand și o protecție refit, pentru că uh, astfel infractorii sunt opriți. Nu se știe niciodată unde apar infractorii. Judith Argentini. Thank you very much, Chair, and uh, this is the second time. Uh... Mulțumesc. Este a doua oară când uh, domnul King și cu mine uh, suntem în aceeași încăpere. Permiteți-mi să subliniez câteva aspecte. Tackling the issue of virtual currencies, uh, I'm now for the second time negotiating the anti-money laundering directive and we're absolutely ne luptăm cu directiva împotriva spălării banilor și este foarte greu să definim ce este moneda virtuală ca să putem mai apoi să lucrăm pe ideea că nu vrem să fie folosită în scopuri de spălare de bani. Și um, dacă ar fi tratat acest subiect și în această directivă, ar fi de bun augur, în opinia mea. Celălalt uh, element important se referă la backdoors și zero days. Uh, mi se pare că așteptăm o propunere în 2018 în ceea ce privește rolul criptării, în ceea ce privește anchetele penale. Mereu avem emoții când apare pe ordinea de zi acel subiect. De ce? Fiindcă am vrea ca anchetele penale să fie făcute cum trebuie, dar nu, uh, nu vrem să uh, construim uh, structuri paralele sau să avem zero days pentru o perioadă extrem de îndelungată. Propriul meu stat membru îmi spune că putem folosi principiul zero day, ba chiar putem să îl cumpărăm cât timp vine de la o sursă sănătoasă dar trebuie să existe acea portiță deschisă până când s-a făcut ancheta. Și asta este deja dincolo de um, domeniul de aplicare în țările de jos. Deci mă interesează încotro ne îndreptăm. Apoi mă refer la eliminarea conținutului penal și terorist uh, din uh, mediul virtual. Însă nu știm exact ce înseamnă concret, prin definiție, acest conținut și totul este diferit de la o țară la alta. Mai mult decât atât, uh, există și un outsourcing către service provider. Este până la urmă o sarcină ce ține de state, de autoritățile statale, n-ar trebui să existe niciun fel de outsourcing către parteneri comerciali. Cum putem armoniza atât definiția cât și procedura în așa fel încât să nu lăsăm asta la latitudinea partenerilor comerciali. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Judith. Domnul Depre, Gerard. Ah, Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să fiți indulgenți, domnule comisar și dragi colegi, pentru că nu mă pricep la cibersecuritate. <clears throat> și am venit și cu o oarecare întârziere, domnule comisar, în timp ce dumneavoastră vă țineți discursul. Nu sunt paranoi ca președintele, dar n-am o igienă personală bună în materie de securitate pentru că nu cunosc bine codurile. <clears throat> Am o idee și o solicitare, domnule comisar. Un om simplu ca mine spune, bun, spațiul, internetul, e un spațiu fără granițe când sunt atacuri în materie de securitate, nu sunt ceva care ține specific de răspunderea unui stat suveran. Au diverse ținte pe care le ating uh, simultan în diverse locuri, în sectorul privat sau public. <clears throat> Vă rog să faceți o precizare. Există în propunerile comisiei ceva care se referă la crearea unei capacități proprii, a spune de ciberapărare, am văzut, de exemplu, că într-o țară ca Franța s-a înființat o unitate, nu știu dacă e divize sau regiment, însărcinat uh, cu apărarea în materie de securitate cibernetică. Și mă întreb atunci, pe plan european, ținând cont de faptul că nu există o bază teritorială clară, preconizați, putem presupune că până la urmă va fi posibil să se înființeze o capacitate autonomă proprie Ați spus că o să avem nevoie în anii următori de 350.000 de oameni. E enormă materie de apărare. Dacă am grupa oamenii ăștia într-o unitate centrală pe plan european, cu capacitățile de vârf, n-ar permite o mai mare eficacitate și să facem economii în diverse structuri naționale <clears throat> cu schimbul de informații mi s-a spus că Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice face o treabă bună. Tot ce știu este că organizează un concurs, <clears throat> să mă corectați dacă mă înșel, în fiecare an organizează un concurs cibernetic la care se înfruntă experții în materie de securitate cibernetică. Vă spun asta, nu încerc dacă să mă convingeți cu alte argumente. În al doilea rând, în ce privește conținutul ilegal despre care ați vorbit, ceva care mă preocupă mult, nu doar în lupta antiteroristă, ci un sector în care nu o facem suficient. Prădătorii cibernetici care atacă copiii, diversi perverși care manipulează copiii ascunzându-și identitatea cu diverse strategii pentru a atrage în năvodul lor pe acești copii. E nevoie de o recomandare pe plan european și invit Comisia să examineze ce se face pe plan legislativ în uh, țara mea și în Canada. Mulțumesc. Thank you. Mr. Boni, please. Mulțumim, are cuvântul domnul Boni. Very much and thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc uh, Comisiei întregi pentru pachetul acesta pentru securitate. Înțelegem cum uh, crește ciber, problema cibersecurității la începutul lui 2016, mai bine de 4.000 de drone, atacuri cu drone au avut loc uh, în plan global, o creștere cu 300% față de 2015. Se întâmplă cât timp 80% uh, din companiile uh, europene au fost afectate anul trecut, deci este o problemă. Și apar câteva întrebări legate de pachetul de cibersecuritate. Mai întâi, coordonare și cooperare. E foarte clar că trebuie să oferim un nou mandat ENISA ca să avem o cooperare mai puternică între statele membre. Dar, totodată, trebuie să consolidăm cooperarea între instituțiile europene. Europol, ENISA, SAE. Sunt multe informații, multe date, ele trebuie analizate în mod propice și foarte rapid. Ați menționat de asemenea și faptul că a început cooperarea cu NATO. Este foarte important să pricepem că nu vorbim doar despre probleme de securitate civile. E un război hibrid, e vorba de amenințare la adresa apărării. Sper că acesta e doar începutul. Sper să reușim să creăm o cooperare permanentă cu training, cu exerciții. Foarte important. Deci e o problemă pe care trebuie să ne opunem astfel. Sunt perfect de acord cu Birgit că trebuie să promovăm uh, Trebuie să sensibilizăm puțin publicul față de aceste probleme. Sunt câteva chestiuni uh, la care ar trebui să ne gândim noi, ca indivizi, dar într-o manieră mult mai corectă. Ultimul comentariu se referă la certificare și etichetare. Pe de o parte, trebuie să evităm uh, situația în care se aplică o abordare de tip uh, one size fits all. E necesar uh, să există efecte de sinergie la nivel industrial. E nevoie de etichetare, dar uh, domeniul de acțiune ar trebui să implice toți actorii pentru ca toți partenerii să aibă soluții clare. un alt element în ceea ce privește activitățile ilegale. Sunt de acord că trebuie să ne gândim puțin cum ar funcționa aceste linii directoare. Iar mai târziu va trebui să ne gândim probabil la câteva inițiative legislative, însă deocamdată ce părere aveți? Eu cred că în multe țări proble- problemele sunt foarte diferite. se poate ca orientările să fie bine implementate în anumite state, pe când în alte state să nu fie prioritare. Deci am vrea să avem o implementare mai puternică cu o implicare mai bună a tuturor partenerilor. Vă mulțumesc. Mulțumim, Michael. Mariu Lauristin are cuvântul acum. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar, că ați venit și ne-ați informat în legătură cu aceste noi evoluții foarte importante. Uh, privind uh, ceea ce s-a făcut, sunt momente bune, nu numai în ceea ce privește cibersecuritatea, chestiuni tehnologice sau de apărare, însă ați vorbit mult uh, despre chestiuni care au legătură cu educația uh, oamenilor. Partea de cercetare, foarte importantă pentru acest program, în legătură cu ceea ce a spus domnul Boni, ceea ce uh, lipsește și a creat confuzie este lipsa unei definiții uh, clare. Ce este cibercriminalitatea, ce este cibersecuritatea și ce înseamnă uh, infracțiunile digitale sau uh, siguranța digitală nu sunt același lucru. Vedem că sunt uh, multe uh, lucruri legate de siguranța digitală a persoanelor. Sunt uh, lucruri care nu pot fi rezolvate numai printr-un regulament, ci multe dintre ele uh, reclamă legislație în materie penală pentru că minter am ajunge la efecte serioase asupra oamenilor, asupra sănătății, uh, siguranței lor, uh, căminelor lor. Cum cooperați cu comisarul Iurova? Uh, pentru că avem nevoie în codurile penale de dispoziții mai clare și mai uh, sau de capitole noi în ceea ce privește infracțiunile uh, digitale. Nu numai cibersecuritatea în sensul uh, acesta limitat, ci într-un uh, sens mai larg. De pildă, ceea ce este urgent și ceea ce v-aș cere dumneavoastră și comisarul Iurova să aveți ca o prioritate este problema copiilor și uh, s-a menționat acest lucru în uh, regulamentul privind caracterul privat să punem o dispoziție în ceea ce privește protecția copiilor. Nu am uh, găsit uh, un, o modalitate adecvată pentru a introduce astfel de dispoziții. De pildă, jocurile în acest domeniu ar putea să existe o serie de pericole Uh, jocuri care pot să îndemne sau să faciliteze uh, sinuciderea copiilor. Astea trebuie incriminate. Sunt uh, sectoare sau domenii foarte speciale. Deci vă cerem să aveți în vedere o protecție foarte ridicată a copiilor în toate domeniile. Acest lucru este extrem de important. și ceea ce nu am regăsit în acest foarte bun document pe care l-ați uh, uh, prezentat este legătura dintre e-privacy și securitate. Pentru că există niște presiuni sau niște provocări sau crearea unui uh, conflict artificial între caracterul privat și securitate. Pentru că pentru o persoană, securitatea și caracterul privat, viața personală, sunt uh, cât se poate de strâns legate. Uh, am văzut că uh, prin aprofundarea acestor probleme va exista o corelare uh, pozitivă uh, și că veți avea în vedere uh, relația strânsă între caracterul privat uh, și securitate. Uh, siguranța persoanelor uh, este legată și de uh, protecția uh, caracterului privat. mulțumesc foarte interesant. Mi-aș fi dorit să avem mai mult timp să discutăm pe larg astfel de lucruri. Barbara Spinelli și Ana Gomez. Mulțumesc, uh, Sir Julian King. Am uh, câteva întrebări legate de probleme care mă interesează în mod deosebit. Eu sunt raportor la libertatea de exprimare a în presă și mă interesează în mod deosebit efectul pe care astfel de măsuri l-ar avea asupra acestei libertăți. Prima întrebare pe care mi-o pun este dacă nu există cumva un pericol Uh, pe care le implică cibersecuritatea, dacă aceste reguli uh, sunt disproporționate atunci când sunt uh, aplicate. Ați menționat modelul folosit în Statele Unite, 17 miliarde de euro anul acesta. Ați spus că este un model pe care ar trebui să îl luăm și noi, dar uh, am îndoieli în legătură cu acest uh, model. Dacă ne uităm la obsesia cu cibersecuritatea și cum a afectat acest lucru uh, cele mai recente alegeri, atunci vedem ce a însemnat cibersecuritatea. Sigur, caracterul, descurajarea și reziliența sunt importante, însă trebuie să definim ce înseamnă un uh, conținut ilegal care să fie transmis uh, prin internet. Libertatea de exprimare nu poate să fie încălcată. Deci, în primul rând, atunci când vorbim despre intenții criminale, intenții infracționale și uh, intenții ostile, credeți că acela, cele două lucruri sunt același lucru? Uh, sigur, ostil nu înseamnă neapărat criminal, poate o chestiune de traducere doar, dar trebuie să fim cât se poate de clar în legătură cu conținutul legal. Apoi, nevoia de cooperare a platformelor internet în uh, uh înlăturarea uh, conținutului. Această cooperantă poate să fie riscantă pentru libertatea presei și libertatea de exprimare. Dacă ne uităm cum Google a hotărât să își elimine din sistemul de selecție a căutărilor orice informație sau site-uri care sunt considerate a veni din partea unor extremiști, nu neapărat uh, criminali, infractori. Extremiștii nu sunt neapărat uh, criminali. Deci este un tip de cooperare pe care îl vedem din partea platformelor internet, dar este foarte riscant din punct de vedere al libertății de exprimare. Ana Gomez, domnule comisar, aș vrea să vă întreb dacă Comisia a fost în măsură să identifice, să ceară statelor membre să facă un efort pentru a identifica vulnerabilitățile din punct de vedere al cibersecurității în propriile lor sisteme. Câte companii sunt, de fapt, controlate? Uh, companii uh, chineze, Huawei, care cer ca datele să fie uh, stocate uh, în China. Poate să existe cibersecuritate uh, dacă avem astfel de situații și ăsta a fost un exemplu doar. Îmi cer scuze, dragi colegi, discut uh, deja despre probleme de săptămâna viitoare. Mulțumesc, Ana. O să-i cer domnului comisar să facă imposibilul și să răspundă uh, acestor întrebări. Pentru următorul uh, punct, o altă echipă de la Comisie uh, va veni. Deci rog să aibă răbdare ca Sir Julian să răspundă la aceste întrebări. Mulțumesc uh, pentru angajarea dumneavoastră atunci când e vorba de astfel de uh, probleme, așa cum arată și întrebările dumneavoastră. Această comisie este pe deplin implicată în urmărirea uh, acestor probleme. Nu știu uh, dacă o să răspund așa cum trebuie la aceste întrebări, dacă nu o să mă trageți de mânecă. Uh, întrebarea pusă de doamna Mițolau și de domnul Boni, suntem siguri că cu aceste propuneri uh, facem un lucru bun și Uh, că inițiativele pe care le, și problemele pe care le uh, elaborăm uh, sunt complementare? Sper. Recunosc că nu e deloc ușor. În esență spunem că trebuie să întărim ENISA pentru că rolul său de raportare, pregătire, certificare și reacție la un atac, toate acestea trebuie consolidate. Uh, Uh, au nevoie de o responsabilitate și de un imbolt uh, pentru a consolida ENISA. Însă avem o agendă pentru viitor și trebuie uh, să întețim cercetarea, trebuie să creăm o rețea de cercetare cu un hub în centrul ei. Acesta este centrul de cercetare există o provocare foarte mare din punct de vedere al cibercriminalității, E bine, uh, EC3 de la Europol este recunoscut uh, acum ca un centru de excelență. Vrem să întărim această muncă, după care există un element de apărare. Și în ceea ce privește elementul de apărare, spunem că și asta a fost tema unei întrebări, într-o primă instanță, ciberapărarea, vorbind strict, este un lucru asupra căruia, căruia se concentrează statele membre, însă vrem să explorăm posibilități de a ajuta, de a utiliza uh, noul uh, fond european de apărare și împreună cu NATO dorim să explorăm uh, componenta apărare mm, de-a lungul uh, sau la oaltă cu uh, componenta semnificativă, componenta civilă. Însă controlul dumneavoastră, analiza dumneavoastră vor ajuta la depășirea deficitelor Uh, doamna Mițola a vorbit despre conținutul online și mulți s-au referit la acest lucru. În momentul de față, cooperarea voluntară pe care o avem, o cooperare bună, mai ales în legătură cu conținutul uh, terorist, uh, se face uh, prin notificare, așa cum a spus. Problema este că în ceea ce privește ritmul, am scos de pe internet uh, sute uh, de mii de conținuturi și am făcut acest uh, lucru în primele ore, când impactul este foarte mare. Dacă vrem să fim să avem o activitate încunată de succes, trebuie să facem rapid și acesta este provocarea pe care o punem în fața companiilor. Uh, le spunem, putem să cooperăm pentru a scana, uh, a localiza și a înlătura uh, de pe internet, de pe site-uri, astfel de coninuturi Sigur, este greu și asta din mai multe motive. Doamna Sargentini a întrebat dacă Uh, oarecum externalizăm această activitate? E bine, aș spune că platformele și serviciile au o responsabilitate majoră. Dacă platformele lor sunt folosite pentru răspândirea unor materiale ilegale și vrem să lucrăm cu acestea pentru a le ajuta să abordeze acest, uh, această abuzare a platformelor lor, Sigur, mulți uh, au ridicat această problemă și e greu de răspuns. Uh, recunosc definiția unui conținut uh, ilegal. Există o astfel de definiție în legislația UE și în legislațiile naționale chiar și în, într-un singur stat există definiții care se aplică în diverse Uh, contexte. Deci putem să discutăm despre o armonizare a abordării dacă într-unele cazuri există diferențe majore. Procedând așa, suntem conștienți de necesitatea de a, liberta, de a respecta libertatea de exprimare și tot ceea ce facem trebuie și propunem trebuie să fie proporțional. A menționat uh, comparația cu Statele Unite pentru a avea o idee în legătură cu uh, nivelul investițiilor uh, în cibersecuritate, nu pentru a spune că modelul american este cel bun. ne a spus că trebuie să definim un model european și abordare. Sunt de acord cu doamna Sipel conștientizarea și igiena sunt uh, părți esențiale ale eforturilor noastre și trebuie uh, să abordăm micile uh, infracțiunile minore pentru că problema cu criminalitatea pe internet este că micile sau infracțiunile minore până la urmă devin infracțiuni de proporții. Uh, vă asigur că suntem conștienți atunci când uh, uh, facem propuneri în ceea ce privește codificarea să nu afectăm calitatea codificării sau încriptării pe care ne bazăm cu toții. Uh, în ceea ce privește monedele virtuale, există o definiție, însă directiva privind plățile nu se referă la abuzul uh, monedelor virtuale uh, în scopuri infracționale, ci e vorba de protecția împotriva fraudei în toate modalitățile de plată, inclusiv plăți virtuale. În ceea ce privește descurajarea și apărarea, problemă ridicată de doamna de prez, pot să dau un răspuns parțial. Uh, efortul de uh, ciberapărare este competența în esență a statelor membre, dar noțiunea de descurajare merge dincolo de apărare, este mult mai cuprinzătoare, pentru că atunci când ne gândim la acest lucru, 95, 96, 99% din Uh, atacurile făcute nu reprezintă uh, apărare, ci uh, vizează sectorul civil. Deci trebuie să vedem că este un potențial foarte mare și acest lucru nu trebuie să fie abordat neapărat numai de administrația apărării. Uh, ci există o gamă largă de măsuri pe care instituțiile europene pot să le folosească pe lângă uh, cooperarea cu NATO. Sunt de acord că există o serie de uh, provocări legate de uh, siguranță și aștept să discutăm acest lucru în mod mai aprofundat cu altă ocazie. Dacă nu am răspuns la vreo întrebare, vă rog uh, să reveniți uh, cu ea. O provocare cheie este cum continuăm uh, în, cum lucrăm în continuare și sunt mulți comisari uh, implicați uh, Comisia, uh, comisarul Iurova, comisarul Ansep, eu. Deci trebuie să rezolvăm aceste probleme cu un set de propuneri. Acum însă trebuie să lucrăm cu Consiliul și cu Parlamentul pentru a analiza și pentru a promova în continuare propunerile legislative. Și avem nevoie de uh, ajutorul dumneavoastră, pentru că al minteri există riscul ca uh, Uh, aceste propuneri uh, să sfârșească în dezbateri interminabile și inițiativa uh, dispare. Trebuie să facem progres rapid pe această, în această privință. Înainte să plecați, domnule comisar, domnule Weistein și Barbara Spinelli au descris cât de complex e portofoliul dumneavoastră. Data viitoare veniți să vorbiți despre registrul numelui pasagerilor, criptare, contraterorism și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Ioan Excelas, nu cred că a fost niciodată când să veniți în fața comisiei să nu fi acceptat. Vă mulțumesc încă o dată și să vă ocupați de subiecte delicate cu viața privată cu toate celelalte și sunt foarte impresionat de aceste aspecte cu cibersecuritatea, ciberinfracționalitatea. E nevoie de contacte strânse cu comisia, cu comisarii și în continuare activității comisiei noastre. Asta nu că nu ne-ar fi dor și nu ne-am bucurat să vă vedem de fiecare dată și așteptăm cu nerăbdare să vă vedem săptămâna viitoare la subiecte și mai dificile. Le mulțumesc colegilor pentru întrebare. A fost o sesiune cam intensă și dumneavoastră vă duceți la altă comisie acum, cea cu terorismul. Deci și dumneavoastră sunteți ocupat, dragi colegi. Mai avem un singur punct pe ordinea de zi de astăzi. Putem trece așadar, dragi colegi, la următorul și ultimul punct 11, o altă dezbatere. O să vină colegii de la comisie și între timp o să prezint subiectul. We have the state of play on the execution of the 2017. E vorba de uh, raportul anual de activitate al Comisiei uh, executarea bugetului pe 2016 pentru migrație și afaceri interne. Le mulțumesc colegilor că au venit uh, la acest punct și avem o prezentare. And thank you Simon for being here. By Simon Mord. Simon Mordiu, director adjunct general la DigiHome. Colegii care rămân la acest punct, uh, vă rog să păsați liniște. So Simon Morgi, of course, um, is in charge of this issue for DG Home. Deci Simon, director general adjunct de la DG Home, care se ocupă de acest dosar și să ne ocupăm de raportul uh, pe 2016, raport anual de activitate, apoi execuția bugetului pe 2017, aceste rapoarte de la DigiHome, ca partea procedurii de descărcare, de gestiune legate de bugetul pentru 2016 și o prezentare a situației execuției bugetului um, part ca parte a rolului nostru de control la partea de securitate și cetățenie din CFM și bugetul rectificativ numărul 5 pentru bugetul pe 2017. Cele 225 de milioane de euro la noul fond creat pentru dezvoltare durabilă. Ca să ne explice, să ne descrie toate acestea, Simon Mordiu, care cunoaște mai multe amănunte decât noi, și apoi vom avea un schimb de păreri. Simon Mordiu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să le pun cap la cap ca să vedeți ce s-a întâmplat în 2016 și în același timp să profit să vă informez nu doar cu ce s-a întâmplat acum 9 sau 10 luni, să legăm și cu ce se întâmplă acum în aceste domenii cheie <clears throat> și să vedeți cum stăm cu implementarea bugetului, provocările cheie și niște date statistice care să demonstreze impactul la ce facem împreună. În mod deliberat o să insist mai puțin pe ce a spus domnul comisar. Pentru început vreau să vă spun că 2016 a fost un alt an extrem de solicitant pentru DJ Home și în comisia noastră știți poate mai bine decât oricine putem afirma că s-au făcut progrese și s-au obținut rezultate foarte tangibile în ce privește politica de migrație și securitate. Am continuat să implementăm abordarea cuprinzătoare prin migrația din agenda prin migrația și sunt titlurile din acea agenda la care o să mă refer ce am făcut pentru a reduce și preveni migrația ilegală, consolidarea frontierelor externe, protecția celor în situații de nevoie, pentru a găsi căi sigure pentru a veni în UE, mărirea eficacității returnării pentru cei care nu au dreptul să rămână în UE, ce progres am văzut în canalele legale de migrație în beneficiul economiei UE și în domeniul securității am continuat să ne concentrăm pe prioritățile din agenda europeană privind securitatea, lupta împotriva terorismului, radicalizării, crime organizate, traficului de persoane, criminalitate cibernetică de când a venit Julian, s-a dat un elan politic deosebit pentru a avea o viteză mult mai mare, pentru a putea urmări multe dintre inițiativele politice ale domnului comisar. Înainte de a mă concentra pe ce s-a realizat în 2016, vreau să vă dau o cifră generală importantă. Am văzut o creștere absolut spectaculoasă a responsabilității bugetare și a fondurilor la DigiHome. Două cifre. 2015 am avut 1,7 miliarde de euro disponibili, în 2016 am avut a crescut de la 1,7 miliarde la 3,2 miliarde de euro în 2016. Ce am încercat să facem și ați văzut din raportul anual de activitate, am încercat să utilizăm niște indicatori clar de performanță, indicatori cheie care merită să fie examinați pentru mulți dintre dumneavoastră, când comunicați cu alegătorii, sunt elemente solide care este plus valoarea de la nivelul Uniunii Europene. O să încerc să acopăr în prezentarea de astăzi <clears throat> și eventual vă dau niște alte foi cu date și fapte concrete dacă vă trebuie în circumscripțiile electorale. Ce am realizat în 2016 <clears throat> și în 2017? O să încep cu migrația ilegală. Am văzut foarte clar numărul de sosiri ilegale că au scăzut semnificativ în 2016, mulțumită în special unora dintre eforturile noastre în strânsă cooperare cu țări terțe, unor inițiative pentru a contracara și demonta aceste rețele de traficanți. În 2016, declarația UE Turcia a avut un impact semnificativ asupra numărului de sosiri, fost în prima parte lui 2016, uneori erau sosiri de până la 10.000 de oameni pe zi. De la activarea declarației cu Turcia, astăzi s-au redus în medie la 18 pe zi. Am discutat înainte, s-a redus semnificativ și numărul de decese. Continuăm eforturile cu diverse țări terțe. În 2017 am avut discuții înainte în legătură cu eforturile cu Libia, cu Nigerul, țările din cadrul parteneriatului și cu colegii de la SEAE. În 2016 am văzut o atenție sporită pe returnarea celor care nu au dreptul să rămână pe teritoriul UE nu au obținut uh, statut de protecție. Am avut o discuție aprofundată recent și cred că sunteți de acord că o o să revin pentru alte dezbatere în curând cu date suplimentare sprijinit și de finanțare semnificativă pentru statele membre. Să vă dau un exemplu. În 2016, statele membre au cheltuit cam 106 milioane de euro de fonduri în domeniul returnării. În 2017 a continuat <clears throat> și accentez, respectând și drepturile fundamentale. După cum poate ați văzut în agenda europeană prin migrație, ideile noastre sunt să mărim semnificativ importanța Agenției Europene pentru Pază de Coastă și Frontieră, care să devină brațul operațional de returnări pentru Uniunea Europeană și continuăm să fim convinși că returnările sunt element esențial ca element de descurajare pentru efectuarea de aceste călătorii periculoase ilegale, mai ales pentru cei care nu au nevoie de protecție. O altă contribuție importantă diferențe în 2016, 11 ofițeri de legătură în materie de migrație în țări terțe che, Serbia, Tunisia, Niger, în alte țări. Lucrează la delegațiile europene din țări terțe. Am stabilit și în cadrul Europol un centru european privind traficul de persoane, întâlniri comune cu Europol, Interpol, Curtea Penală Internațională operațiunea Sofia, divizia PESA și celelalte pentru a ne asigura că aceste date, în special în legătură cu traficul și contrabanda, sunt date ofițerilor de aplicare a legii care urmăresc situația și în Uniunea Europeană și în țările terțe. În legătură cu gestionarea frontierei, sublinea contribuția adusă de operațiunile Triton și Poseidon. În 2016 operațiunea lor s-au extins în Marea Mediterană, vă dau o cifră, numărul de vieți salvate în ruta centrală și răsăritan din aceste operațiuni din 2015 e de 620.000 de vieți salvate. O contribuție concretă foarte pozitivă. Ca să fac legătura și cu bugetul, ceea ce nu facem întotdeauna, 76 milioane de euro de asistență de urgență pentru a sprijini operațiuni de salvare, căutare, o altă cifră importantă. E uneori greu de atins acest echilibru cu mijloacele care ne stau la dispoziție. Realizarea cheie în 2016, regulamentul privind Agenția Europeană de Pază de Coastă și Frontieră, care a intrat în vigoare pe 6 octombrie 2016. Am avut ocazia să discutăm de mai multe ori și vedem acum că agenția începe să edifice capacități pentru a juca un rol crucial de a sprijini gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. S-au făcut diverse evaluări în statele membre, s-au testat operațiunile, frontiere inteligente, am văzut din nou progrese extrem de semnificative în procesul legislativ, acordul politic privind sistemul intrări-ieșiri, și sperăm ca celelalte propunere să fie convenită până la sfârșitul 2017. Hotspots, pe scurt, colegii mei au făcut eforturi deosebite pentru elaborarea hotspot a operațiunilor uh, standard de operare acces, sprijin, acces la sprijin juridic, uh, acestea continuă să funcționeze bine pentru a sprijini statele membre cele mai afectate, putem spune acum că migranții care sosesc, solicitanții de azil sunt controlați, înregistrați, uh, proceduri de urmărire. <clears throat> Am văzut un audit destul de sever al Curții de Conturi care a tras concluzia că abordarea cu hotspoturile dă rezultate și a contribuit la îmbunătățirea gestionării migranților în Grecia în octombrie o să fie niște orientări mai clare prin procedurile din hotspot-uri pentru dezvoltarea conceptului. Profit de ocazie să vă spun că trei state membre care s-au confruntat cu presiunea cea mai vizibilă la frontiera externă au fost sprijinite în 2016 cu 210 milioane de euro de asistență de urgență, Bulgaria 130 de milioane, Grecia 40 de milioane, Italia 60 de milioane. În ce privește azilul, Comisia a propus o reformare sistemului comun în materie de azil în 2016. Am vrea să vedem <clears throat> progrese mai mari, începește viteza negocierilor. După cum poate v-ați dat seama din comunicare, trebuie poate să ne gândim să permitem propunerile cu agenția să avanseze mai rapid și apoi să facem uh, ajustări pe măsură ce continuă discuțiile legate de Dublin. Personal continuu să fiu convins că regulamentul Dublin Reformarea sistemului comun în materie de azil e un element de importanță deosebită pentru buna funcționare a sistemului de migrație și azil în Europa, pentru că altfel vom continua să avem de-a face cu situații în care unul sau două state membre se confruntă cu o presiune nemeritată doar asupra lor și nu beneficiază de sprijin. Am văzut de asemenea în 2016 progrese suplimentare în ce privește relocările, cele mai recente cifre la sfârșitul septembrie peste 9.000 de relocări din Italia și 20.000 din Grecia. <clears throat> În sesiunea anterioară, în această după amiază, s-a pus o întrebare cum vedem continuarea relocărilor și eligibilității. Nu vreau să redeschid subiectul, dar în uh, dispozițiile bugetare am făcut uh, finanțarea disponibilă pentru a sprijini peste un miliard de euro pentru a sprijini schemele de relocare în ce privește relocările externe, am văzut posibilitatea acestor relocări externe pentru cetățeni terți care, sunt, uh, care au nevoie de protecție pe căi legale, fără să fie obligați să-și riște viața, să le plătească traficanților. Componentă integrante a politicii în materie de azil și semnal clar al solidarității în continuare a Uniunii Europene față de țări terțe care găzduiesc un număr mare de refugiați. Am lansat la sfârșitul lui 2015 prima schemă de astfel de relocare externe și într-o perioadă scurtă am reușit să relocăm cam 3.000 de persoane, inclusiv un număr mare de sirieni. În baza declarației UE Turcia nu e suficient, trebuie să continuăm în acest spirit, privind în viitor. Am lansat acum <clears throat> un exercițiu de angajamente cuprinzător cu ideea de a da sprijin statelor membre care acceptă astfel de transferuri externe de până la 50.000 de persoane până la sfârșitul lui octombrie 2019. Am făcut <clears throat> disponibil sprijin financiar semnificativ pentru statele membre care acceptă astfel de transferuri externe, cam o jumătate de miliarde de euro <clears throat> în următorii doi ani, contând pe statele membre să facă angajamente ambițioase până acum. Avem 25 de mii, ceea ce e un început bun într-o scurtă perioadă de timp și aici Vrem să ne concentrăm doar pe sirieni din Iordania, Liban și Turcia, e foarte important și în ce privește relocării externe din Africa de Nord, din cornul Africii, pentru a putea descuraja nevoia unor oameni care să le plătească bani eh, traficanților, să-și pune viața în pericol, ceea ce merge mână în mână cu eforturile ICNUR <clears throat> pentru acest mecanism de evacuare. Oamenii să fie scoși din Libia în Niger să le oferim aceste relocări externe în UE și e o reacție bună până acum, e ceva foarte important. Atragerea de cetățeni terți de înaltă calificare, mai bună integrare a celor care sunt în ședere legală în UE sunt extrem de importante. După cum știți, probabil am făcut o propunere de reformare a directivei cadrului albastru pe 7 iulie 2016 pentru unii ați văzut și în uh, trece în revistă la jumătate de mandat uh, proiectul pilot legat de căile legale pentru țări, uh, Guinea, Gambia și unele țări din nord, Hornul Africii. Pe scurt, acum, radicalizare, terorism. S-au făcut eforturi deosebite în 2016, concentrate pe mijloace pentru efectuarea de atacuri. Am văzut Centrul European Contraterorist, înființat în cadrul Europol în ianuarie 2016, care ajută la îmbunătățirea schimbului de informații în materie de securitate între diverse state membre, autorități, în lupta împotriva radicalizării, care s-a intensificat, e important să se întreprindă acțiuni, găsiți detalii și președintele a explicat pentru a contracara radicalizarea, propaganda online. Am făcut ceva progrese, deși e nevoie de eforturi suplimentare în cooperarea cu companiile de internet pentru a îndepărta conținutul terorist. Pe front legislativ am propus acte normative de incriminare a spălării banilor murdari, controle mai severe la fluxurile mari bănești, reguli de indisponibilizare și confiscare a activelor uh, teroriste și important să vedem progresele acestor dosare pentru a ne asigura că de beneficii o să se bucure cetățenii și un nivel sporit de protecție, legătura cu finanțarea pentru securitatea internă în 2016 11 milioane de euro cheltuite de statele membre pentru a preveni și combate situații de crize, inclusiv de terorism și mecanisme de avertizare timpurie. Noi reguli în ce datele registrului numărului pasagerilor adoptate în 2016 din nou o realizare importantă <clears throat> și cred că esențială să ne permite să identificăm în Uniunea Europeană călătorii de risc deosebit, uh, cunoscuți în prealabil autorităților de aplicare a legii, pe partea de crimă organizată, pe scurt, uh, am fost foarte ocupați în 2016, am propus propuneri revizuite în ce privește traficul de droguri ilicite, noile substanțe psihoactive, o altă propunere. Colegiuitorii și Consiliul au convenit să revizuiască directiva privind armele de foc. Multe au fost sprijinite de finanțare pentru face legătura 35 de milioane de euro cheltuite de statele membre în 2016 doar în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor. Nu vreau să spun nimic acum despre cibercriminalitate. A fost o prezentare din partea Comisarului King. Acum să vă dau două cifre care m-au frapat, că m-am pregătit pentru manifestarea de azi. Le-am spus colegilor în legătură cu indicatorii de performanță, să le dau deputaților posibilitatea să vadă ce s-a schimbat. Dacă ne uităm la sistemul de informații Schengen. Datele din sistemul SIS în 2016 au fost consultate de statele membre care au accesat de 3,9 miliarde de ori. Și am văzut de asemenea o creștere semnificativă a rezultatelor pozitive a hiturilor de la aceste căutări, o creștere deosebită, cu 30% la numărul de hituri 200.000 de hituri, doar în ce privește statisticile, cred că e foarte important pentru că demonstrează plus valoarea muncii noastre a tuturor, în special a dumneavoastră, pentru a stabili cadrul legislativ aici și impactul pe care îl are. Acum, rapid, o să vă spun ceva, cum aș descrie eu, cum urmărim cerințele de control, e o presiune deosebită. Um, și să ne uităm puțin la ce a uh, conchis Curtea de Conturi. Avem și un serviciul intern de audit. Este foarte simplu. Uh, concluziile sunt așa. Sistemul intern de audit pe total lucrează la un nivel satisfăcător. Am avut concluzii pozitive în 2009-2015 pe auditul specific în ceea ce privește managementul direct și în 2016 am avut reconfirmare de la curte. Se crede că evaluarea comisiei cu nivelul de asigurări oferit în ceea ce sistemele de management și control. Um, deci nivelul a fost satisfăcător, comisia a oferit supraveghere eficientă, dar nu vă ascund că e o provocare cu resursele umane. Vă, v-ați dat seama de asta pentru că am enumerat toate inițiativele cu indicatorii cheie, cu um, orele suplimentare, E înspăimântător. Uh, sporirea bugetară nu uh, se traduce și prin uh, alocarea de resurse umane. Presiunea este mare și avem colegi surmenați. Asta este adevărul. Și avem obligație față de staful nostru la o adică. În ceea ce privește execuția bugetară pentru 2017, foarte pe scurt, aș spune că performanța totală este perfect aliniată proiecțiilor. Mai sunt două domenii unde lucrurile nu merg atât de bine precum se preconiza. Mai întâi reforma Dublin. Uh, foarte uh, multe finanțe au fost uh, puse deoparte pentru reforma de la Dublin, dar încă nu o avem și planificăm să utilizăm acești bani pentru reașezare, în așa fel încât să vedem că acești bani îi servesc pe cei care au nevoie de protecție. Mai sunt și alte domenii unde încă n-am văzut absorpția uh, scontată în ceea ce privește schema voluntară de readmisie. De admisie a doua parte a acordului cu Turcia. Săptămâna viitoare voi merge la Ankara ca să încerc să fixez niște proceduri de operațiune standard. Ideea de bază fiind că n-am reușit să utilizăm toate alocările de până acum, dar sunt ă, optimist și cred că până la finele anului vom avea absorpție totală a acestor ă, credite. Rata de Uh, consum este de puțin sub 72%, avem un buget total de 3 miliarde pentru acest an, asta înseamnă că 2,2 miliarde de euro au fost consumate deja. V-am vorbit și despre exercițiul de reașezare, așa că nu mă voi mai referi la el. Poate că mai bine e să mă opresc aici, sperând ca unul, doi indicatori să vă fi oferit și dumneavoastră un exemplu revelator despre cum, cred eu, munca noastră face o diferență și cum bugetul nostru ne ajută să uh, implementăm această agendă politică înspăimântător uh, de complicată. Mulțumim, Simon, foarte exhaustiv și detaliat ca de obicei. Un pic suprarealist să avem uh, un raport uh, pentru activitatea prin 2016 la sfârșit de zi obositoare. Mm, poate că alții um, fixează acest subiect cândva la o oră mai potrivită pentru noi acum, după o zi încărcată, este de-a dreptul suprarealist ce se întâmplă. Cred că avem o intervenție din partea doamnei Metzola. Vreți? Da? Vă rog! Roberta, te rog. Mulțumesc, Claude. Doream să mă acces doar pe un element, pe returnări. Și, dacă bine am înțeles eu, ați menționat 106 milioane euro. Eu am mai spus asta pe parcursul zilei diferiților invitați de la comisia noastră extrapolăm puțin și potrivim această cifră cu viziunea sau mesajul politic care rezultă din Uniunea Europeană. Adică, nu se poate ca numărul returnărilor să fie acceptabil. Așa a spus-o și comisarul Avramopoulos. Dacă vrem o politică credibilă a returnărilor și eficientă de asemenea, trebuie să facem mult mai bine. Avem deci 106 milioane euro. Au fost uh, bani cheltuiți, alocați? Dacă da, pe ce? Am văzut numeroase concluzii ale Consiliului care spun că acordurile de readmisie trebuie să fie uh, accelerate. Numeroase documente ne spun că sunt discuții cu mai multe state. Numeroase declarații politice care spun că trebuie să facem mai mult decât doar acele 36 de procente. Mă refer la datele pe care le avem din 2014 și 2016. Și dacă ținem cont de returnările uh, în Balcani, atunci avem 27%. Cum putem să potrivim această sumă, în opinia mea, mare cu ceea ce, în mod vizibil, pare a fi o manieră ineficientă de acțiune? Alte întrebări? spune președintele. Aș dori să întreb eu despre faptul că ați menționat acea uh, sporire de la 1,7 miliarde la 3,2. Ce înseamnă asta în termeni proporționali? Cum se compară asta cu alte sectoare? Și cum uh, defalcați totul? Este o sporire masivă într-un singur an de zile. Care analiza? Doar așa o imagine de ansamblu. Fiindcă am văzut asta la ajutorul umanitar, unde Digiul este mai uh, implicat. E o creștere și acolo. E un comentariu interesant, dar proporția e un pic mai mare decât am crezut eu în 2016. Dacă sunt alte întrebări, nu? Doamnă Wimberg, ați avut o întrebare? Nu. Mulțumesc, Simon, încă o dată și te rog dacă vrei să faci, să, răspund, să reacționezi la cele două comentarii. Da, ca să încep cu returnările, pentru că acestea sunt niște angajamente. Deci, ne uităm la persoanele care au fost concret returnate. Sper că ajungem în temerea la 46-47%, dar recent am purtat discuția aceasta și chiar am făcut un comentariu când am fost foarte onest cu dumneavoastră. Nu sună bine nici 46%. Și de fapt e mai rău de 46% pentru că în acea cifră ai un număr mare de returnări din Balcanii Occidentali din cauza uh, liberalizării vizelor și este un stimulant să lucreze cu noi, pentru că dacă nu, atunci suspendăm mecanismul vizelor. La fel și cu țările din parteneriatul estic. Dacă încep să te uiți puțin la celelalte țări, rata de returnare este dramatic mică. Mali 4,5%, alte țări iarăși sub 10%. Și cred că este un domeniu în care cu adevărat trebuie să uh, ne comportăm mai serios pentru un impact mai uh, important. În avansul discuției despre returnări și readmisie s a făcut ceva progres și au fost evoluții pozitive. Chiar în ultimele săptămâni am reușit să obținem un acord cu Guinea, ceea ce este foarte important. Este o țară importantă pentru Italia la număr de uh, sosiri în procedura standard și uh, am obținut un progres și cu Bangladeshul. A trebuit chiar să mergem departe cu Bangladeshul, pentru că am început inclusiv o discuție despre descurajări. Gambia, discuții și cu Gambia, Etiopia. Va fi o muncă asiduă, dar asta este, trebuie să o încadrăm în abordarea noastră cu toți partenerii externi și aici chiar cred că vor fi interesante coridoarele legale, pentru că poți oferi o șansă reală ca oamenii să ajungă în Uniunea Europeană și să contribuie în domenii în care noi avem nevoie de muncă uh, calificată sau semicalificată. 106 milioane sună ca fiind o sumă mare, dar este de fapt, sunt de fapt foarte puțini bani, fiindcă noi ce vrem? Vrem să uh, încurajăm returnările voluntare. Eu chiar cred că ai nevoie de uh, și de perspectiva unei returnări forțate ca să determine oamenii să facă o returnare voluntară și aici se poate face un impact. Vă dau un exemplu. Libia. În 2017, OIM au reușit să faciliteze peste 7.000 de returnări voluntare de cetățeni din Uh, Libia către țările sursă, cu încurajarea Uniunii Europene. Vorbeam despre uh, reașezare și vorbeam și despre faptul că ICNUR a cerut uh, o evacuare din Libia de urgență către Niger și Ciad. Dar ne bazăm chiar și acolo pe returnări voluntare. Deci sunt oameni care nu au nevoie de statul de refugiat, nu primesc protecție și oferim finanțare uh, europeană cu un pachet demn de returnare și de integrare acasă. Mai sunt și alte exemple, de exemplu cu um, Afganistanul. Am oferit și acolo pachete de returnare voluntară. Și un alt exemplu este chiar în Italia, unde am oferit uh, finanțare serioasă prin OIM ca să se înceapă de undeva cu programele de returnare voluntară din Italia. Dar uh, e nevoie de mult mai multe sume dacă e să luăm în serios această idee. Un uh, element foarte important va fi să ne dăm seama cât de repede paza de coastă și de frontieră va reuși să acționeze, având un uh, departament de returnare special desenat pentru asta și dotat cu personal. Autoritățile din statele membre, când emit o decizie negativă, ar trebui totodată să emită și o decizie de returnare. Ar trebui să existe aranjamentele sau acordurile care permit persoanei să fie returnate și ar trebui să meargă e mail din capitală către Varșovia să spună acesta este noul candidat, aranjați totul din punct de vedere logistic pentru returnare. Pentru mine asta este crucial. Să menținem încrederea cetățenilor într-un sistem funcțional de migrație și să lăsăm deschis spațiul pentru cei care au nevoie de protecție în adevăratul sens al cuvântului. Cu privire la buget, eu uh, nu cred că e un alt titlu sau un alt program în Uniunea Europeană, în cadrul financiar multianual, care a văzut o sporire atât de semnificativă. E o creștere uriașă, uh, pentru că, da, așa a arătat migrația, trebuie să oferim sprijin Greciei, Italiei, trebuie să însoțim uh, paza de coastă și de frontieră și avem nevoie de instrumentul de securitate. Iar în ceea ce privește resursele de persoane, am fost în familia de relații externe recent și am discutat despre relațiile UE-Turcia. Și când am creat facilitatea de refugiați în Turcia, dintr-o dată am primit foarte multe resurse umane, uh, fiindcă asta a implicat acordul, dar nu se întâmplă la fel și la titlul 3. Deci colegii mei nu au primit uh, uh, mână de lucru în plus, adițională, și asta pune presiuni mari. Da, am terminat cu resurse și cu personal și aici vedem um, chestiuni similare. Uh, Săptămâna viitoare sunt mai multe trialoguri, mai multe resurse, mai multe presiuni pe personalul de aici. Înțeleg foarte bine ceea ce ați spus cu resursele. Se întâmplă și aici în Parlament și asta e bine reflectat și în ceea ce fac acum eurodeputații lucrând pe aceste dosare dificile. Trialoguri, secretariatul muncește, avem și aceste chestiuni de jai care implică o dedicare profundă. Mulțumesc, Simon, pentru muncă. Mulțumesc ție și echipei tale. Și mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Dragi colegi, mulțumesc pentru prezență, pentru participare până la sfârșit. Mulțumesc celor care au fost cu noi până în ultimul moment. Reluăm lucrările mâine la ora 9. Știți, sunt comisii care se întâlnesc doar o dată pe lună. Așa suntem noi mai speciali, așa că ne revedem mâine la 9 și de numeroase alte ori săptămâna viitoare. Mă bucur să vă revăd dimineața și mulțumesc lui Simon, mulțumesc tuturor.